Signor Presidente del Consiglio Domnule președinte al Consiliului Republicii Italiei, mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația Parlamentului European de a veni aici, la Strasbourg pentru ca să ne expuneți viziunea dumneavoastră despre viitorul Europei, viziunea pe care o are guvernul italian. Italia este una din țările fondatoare și suntem bucuroși să putem lansa împreună cu dumneavoastră această dezbatere pe temele esențiale care privesc o jumătate de miliard de persoane în Europa. După cum știți, Parlamentul European s-a angajat puternic în anumite teme foarte importante pentru cetățeni. Noi vrem să fim inima democratică a Europei, suntem singura instituție care este aleasă direct de către cetățeni și ne-am luptat foarte mult pentru aceste drepturi. Ne-am luptat și pentru ca să crească bugetul Uniunii Europene cu 1,1 până la 1,3%, mai ales la resursele proprii. Am ales să ne implicăm și pentru a avea o poziție clară în domeniul migrației. Parlamentul dorește să se facă mai multe investiții în continentul african pentru a rezolva problema la origini. În ceea ce privește refugiații, de luni de zile, Parlamentul European a adoptat propunerea sa, care se află acum pe masa Consiliului și Vă cerem să fiți de asemenea un actor important în adoptarea unui text care, după părerea noastră, poate să mai detensioneze situația, mai ales în țările din sudul Uniunii Europene, care sunt țările cele mai expuse la problema refugiaților. În legătură cu Brexitul, Parlamentul European a insistat mult asupra protecției cetățenilor europeni care trăiesc uh, la Bruxelles, spune președintele. În ceea ce privește infrastructurile, am votat o creștere puternică a fondurilor pentru ca, în fine, infrastructura europeană să înflorească și creșterea să înflorească, iar pentru o politică externă, noi ne-am implicat pentru o politică externă comună. De curând, chiar, am ales să cerem statelor membre să recunoască pe președintele ad interim uh, Guaido, Juan Guaido al uh, Venezuelei, în baza Constituției venezueliană. În ceea ce privește un punct care ține și de programul parlament, uh, guvernului dumneavoastră, am vrea ca Parlamentul European să conteze mai mult, să aibă inițiativă legislativă ca toate parlamentele din lume și am dori să aibă și o putere de anchetă care până acum nu a putut fi exercitată de către Parlament. Domnule președinte al Consiliului, vă dau cuvântul uh, imediat pentru ca să ne puteți expune viziunea guvernului italian despre viitorul Europei. Vă mulțumesc! Tanto vi potete registrare per il Catch the Eye con... Eh, vă puteți deja înregistra pentru Catch the Eye la dezbaterea cu președintele Consiliului uh, Italian. Vă rog să vă notați acum. Onorevole președinte... Stimate domnule președinte al Parlamentului European Tajani, stimate domnule președinte Katainen, stimați deputați în Parlamentul European, doamnelor și domnilor. Este o adevărată onoare pentru mine să fiu astăzi aici și o spun uh, cu multă sinceritate în fața dumneavoastră pentru a discuta despre viitorul Europei așa cum este el văzut de către guvernul italian. Dacă ne gândim la angajamentele necesare pentru continentul nostru, aș dori în primul rând să uh, îl amintesc pe Antonio Megalizzi, un italian care el se denumea însuși ca îndrăgostit de Uniunea Europeană și care acum două luni a fost omorât în atentatul de la Strasbourg de către barbaria terorismului. Într-o lume globalizată, în care economia pare să fi, să fi luat, devenit mai importantă în fața altor decizii, unde se, simt, uh, se simte impactul unor decizii luate chiar la distanță asupra cetățenilor noștri, ar trebui să ne punem întrebarea despre funcția pe care o are Uniunul, Uniunea Europeană, despre rolul pe care ea l-a îndeplinit, ținând cont și de statele membre, pentru că statele membre singure nu sunt uh, capabile să răspundă la toate provocările complexe la nivel global. Construcția europeană trece și trebuie să o recunoaștem cu toții printr-o fază extrem de critică. Procesul european pro, și pro, proiectul european pare să-și fi pierdut motorul, forța care îl împingea înainte, iar momentul istoric în care ne aflăm acum, noi, reprezentanții instituțiilor, ne provoacă, de fapt, uh, având în vedere toate responsabilitățile care ne revin uh, în fața temelor esențiale pe care trebuie să le tratăm. După cum uh, am mai uh, spus-o și altă dată, am mai trecut prin faze critice și este nevoie să facem un efort comun, un efort uh, alimentat de un mare simț al responsabilității. Avem obligația să relansăm proiectul european, încercând să-i redăm credibilitate în fața cetățenilor pentru ca să crească sustenabilitatea acestui proiect, dar și eficiența și plauzibilitatea acestuia. Provocările momentului sunt noi, sunt complexe și necesită o viziune și dacă îmi permiteți uh, cumva și o um, necesită o încredere deosebită, dar necesită și o cunoaștere mai bună în ceea ce înseamnă lumea de astăzi. Întrebările la care trebuie să răspundem noi acum sunt întrebări de esență. Ce fel de Europa ne dorim? De ce fel de Europa avem nevoie? cum ne percepem noi și cum ne reprezentăm noi pe noi înșine. Trebuie să um, înțelegem că toate aceste întrebări necesită un răspuns autentic, pentru că suntem acum în sediul Parlamentului European, care este ales direct din, de către cetățenii Uniunii. Trebuie să dăm un răspuns autentic despre suveranitatea europeană. Suntem și trebuie să fim, în primul rând, un popor, poporul european. Lansarea treptată în procesul de integrare ne-a făcut să ne apropiem, să fim un popor, să fim o comunitate a unui destin, dincolo de construcția juridică și instituțională. Iar uh, construcția unui popor european a trecut și ea prin momente esențiale de progres. Istoria contemporană a Europei a fost și ea marcată de diviziuni puternice, de contraste și de lupte, care deja au văzut diferite forme de populism, de identitate culturală, de tradiție împletite. Însă, prin tot acest proces s-a uh, întâmplat și o contaminare culturală, juridică și socială. Am integrat din ce în ce mai mult uh, sistemele noastre economice, modelele noastre educaționale, legislațiile noastre în domeniul social, cedând spațiu de suveranitate și transferând competențe din ce în ce mai importante de la statele membre către Uniunea Europeană. Le-am oferit cetățenilor din uh, toate statele membre posibilitatea de a circula liber pe uh, suprafața acestui continent, care este conceput ca un întreg juridic. Libera circulație a persoanelor și libera circulație a mărfurilor și capitalelor a fost o, um, un succes esențial al procesului de integrare europeană. Dacă ne gândim, de exemplu, numai la urile naționaliste și la uh, toate problemele pe care le-am avut în, în, a doua, în prima jumătate a secolului 20, în a doua jumătate a secolului 19 și la ultimele două războaie mondiale. Europenii, mai ales cei mai tineri, nu doresc să renunțe la această libertate fundamentală de mișcare pe care o au. Grație ei, ei au căpătat acești tineri o naturalețe pe care nu o cunosc generațiile dinainte și au putut să aibă un patrimoniu mult mai vast uh, și de experiențe culturale și profesionale, acceptând specificitățile naționale din ce în ce mai mult ca pe o declinare a unei unice sensibilități ca pe posibilitatea de a participa la un proiect comun, la o simțire comună iar proiectul uh, și poporul european a fost în același timp construit și pe partea juridică. Este fructul unei uh, creșteri a culturii juridice din ultimii ani, care a jucat din ce în ce mai mult un rol pentru Europa, pentru că s-a creat un demos european. A fost extrem de importantă de asemenea, important asemenea și rolul Curții Europene a Drepturilor Omului și a CEJ, a Curții Europene de Justiție, dar și uh, acordurile pe care acestea le-au încheiat cu cur- curțile la nivel național. Astfel s-a creat un spațiu juridic european în care cetățeanul a putut să se recunoască și să ceară protecție. Prin intermediul unui sistem uh, complicat, rafinat, de protecție a drepturilor fundamentale la mai multe niveluri, care se bazează pe un patrimoniu comun al tradițiilor constituționale. Acest sistem care este destul de articulat de protecție instituțională și juridică, este acum uh, înscris în patrimoniul juridic al Uniunii Europene și reprezintă o, uh, un câștig uh, de, um, esențial pentru Europa. Iar acesta produce în imaginarul colectiv al cetățeanului european exact conștiința europeană și îi alimentează conștiința că face parte dintr-un destin comun, că aparține unui popor în sen sensul de comunitate și că participă la un proces continuu de fecundare a civilizației unice europene. În ciuda tuturor acestor aspecte, nu am reușit totuși până acum să devenim cu adevărat un singur popor. Nu am avut curajul să construim un model inclusiv care să fie realist dincolo de toate retoricile și să creeze cu adevărat un demos european mai ales dacă începem să ne uităm la istoria noastră din 1989, cu mici excepții, a lipsit o viziune cu adevărat politică a Uniunii Europene a lipsit o perspectivă pe termen lung care se orientează spre viitor, fără de care orice proiect nu poate să se să dăinuiască. Și de multe ori administrația a fost și gestiunea administrativă a fost mai importantă și din păcate aceasta nu a corespuns viziunii celor care după războaiele mondiale au văzut această Europa. În ultimii 30 de ani, dacă ne uităm ce s-a întâmplat cu guvernanța europeană, ea s-a ancorat puternic în dimensiunea sa economică, într-o perspectivă care se baza mai mult pe o agendă liberalistă, cu o încercare de a oferi bunuri și servicii uh, prin reglementarea unor sectoare economice vitale pentru cetățean, prin um, puține uh, acțiuni uh, în domeniul politicii sociale, care au, din păcate, toate aceste combinații au dus la inegalități și mai mari, la o împărțire inegală a bogăției. Criza economică a venit peste toate aceste evenimente și de aceea guvernanța economică a trecut prin momente dificile. Să nu mai vorbim de datoria suverană care a trebuit repusă în, pe făgașul care trebuie sau de um, toate celelalte probleme economice pe care le-am avut. Și în domeniul consumului uh, s-au uh, înregistrat uh, excese, ceea ce a dus din nou la consecințe pe aspectele sociale. Uniunea Europeană a trecut așadar printr-o criză astfel încât uh, Europa a început să piardă din ce în ce mai mult contactul cu uh, poporul său din ce în ce mai mare este distanța și din ce în ce mai greu de uh, acoperit între, uh, distanța între Bruxelles și periferia continentului nostru. Încet, încet, uh, politica a abandonat funcția sa de legitimare și funcția sa reprezentativă, apărând uh, în ochii cetățenilor uh, ca fiind distantă și oligarhă și incapabilă să înțeleagă adevăratele nevoi ale colectivității. Această politică a devenit, așa cum a explicat-o și politologul Iana Jelonca, un parametru de um, formal, cu operațiuni globale foarte complicate și complexe, dar care rămân uh, opace pentru cetățean, dacă nu chiar oculte. Iar uh, toată sarcina pozitivă pe care, în general, poporul european de obicei o avea față de aceste elite a, a diminuat și ea. Trebuie să ne amintim că politica care este aservită economiei nu reușește să își mai îndeplinească funcția, abdică de la funcția sa esențială. Ne aflăm în fața unui moment de răscruce decisiv în istoria Europei Unite. Acum trebuie să luăm decizii fundamentale pentru viitorul Europei. Acest popor european care acum a revenit, de fapt, pe scena internațională a istoriei, vrea, în fine, să fie ascultat. Vrea, în fine, să se schimbe cap cursul acestei Europe și să-i se dea o perspectivă. Aș dori să spun că este vorba de un moment prețios pe care trebuie să-l folosim pentru a recupera timpul pierdut, pentru a tocmai putea acoperi aceste baricade care s-au creat între politicieni și cetățeni, să nu mai existe liniște, indiferență între ei și dacă încercăm să minimizăm acest, um, acest moment, poate, acest fapt poate duce la o imploziune, o implozie a lumii în care trăim acum. Nu trebuie să ne fie frică de conflict, trebuie să ne arătăm capabili să îl gestionăm. Nu trebuie să reacționăm la schimbare printr-un conservatorism steril și uh, rigid, numai pentru a încerca să apărăm citadela uh, și uh, această cazemată pe care uh, o considerăm a fi Europa. Trebuie tocmai să ne deschidem, să arătăm că democrația are mai multe forme, care o forță propulsivă, că poate să aibă și o capacitate de reînnoire. Chiar dacă abandonăm anumite siguranțe, chiar dacă ne gândim că ieșim poate pe o ușă pe care nu ne puteam uh, imagina că se poate ieși, în orice caz trebuie să găsim o soluție în fața acestor noi provocări. Nu putem să mai rămânem indiferenți la această ă, societate însărăcită care este plină de ranchiună și de frică. Sentimente pe care, dacă ne neglijăm, nu vor face decât să alimenteze contestațiile și uh, răzvrătirea, așa cum o demonstrează deja anumite fenomene din țările europene. Secol. Europeanismul din secolul 21, în opinia mea, presupune o regândire radicală a formelor și instituțiilor care au caracterizat istoria integrării în ultimii 30 de ani. E nevoie în mod urgent de o conversie care în anumite, într-o anumită formă ar fi și o reîntoarcere la visul fondator. Europa pe care o imaginăm ar putea exprima cu o forță inclusivă și în interesul cetățenilor săi și a statelor membre. Geopolitica se schimbă rapid. Noile echilibre strategice se caracterizează de o maximă fluiditate. Asta ținând cont și de faptul că marile puteri, chiar dacă nu constituie încă pol de atracție internațională, își cresc mereu sfera de influență. În acest context, niciun stat membru nu poate juca singur un rol semnificativ și de aceea ne dorim ca o voce europeană unită să își găsească spațiu și în cadrul Consiliului de Securitate ONU. În acest sens, Uniunea Europeană trebuie să acționeze coordonat și să vorbească cu un singur glas. Uniunea Europeană trebuie să știe să vorbească lumii. O Uniune Europeană puternică, ambițioasă și uh, cu coeziune este necesară pentru a-și îmbunătăți capacitatea de uh, dialog cu Statele Unite. Așa cum am afirmat în primul discurs în Parlamentul European, credem cu forță în relațiile transatlantice. Cu Washingtonul trebuie să continuăm relațiile pentru a conserva valoarea strategică a relațiilor noastre, pentru că aici prevalează lucrurile care ne unesc, în special principiile asta mm, în detrimentul vreunor neînțelegeri. În același timp, o Europa puternică este necesară pentru a ne da mai multă greutate în dialogul cu factorii de interes global. Rusia și China fac parte din orice soluție a unor crize internaționale, începând de la cele mai apropiate de granițele noastre. Nu putem uh, să găsim vreun avantaj pentru Uniunea Europeană dacă renunțăm la dialogul cu Rusia sau China sau dacă ne facem iluzii că față de acestea putem promova politici izolaționiste. Trebuie însă să promovăm uh, implicarea acestora. Însă cum se realizează această Europa puternică uh, care suntem de acord cu toții că e nevoie? În uh, cursul integrării apărării <clears throat> uh, europene, inclusiv prin cooperarea structurată prin cadrul PESCO, apărare comună, nu este o antiteză la apartenența la NATO, ci poate reprezenta o, ceva complementar și arătând că Uniunea Europeană rămâne eficace și pentru a da mai multă siguranță propriilor cetățeni. Să nu uităm că Uniunea Europeană aspiră să fie un actor global și nu poate să nu țină legături strânse și în domeniul apărării cu Regatul Unit, chiar și după Brexit. Însă premisa esențială pentru a garanta o Europa puternică în lume este de a asigura în primul rând solidaritatea și coeziunea prin intermediul responsabilității colective a statelor membre. Migrația și guvernanța economică financiară sunt două provocări emblematice și aici este nevoie să redăm încredere în Europa. Și aici este nevoie de o schimbare de perspectivă substanțială. Și aceste principii nu trebuie să <clears throat> devină victime ale neînțelegilor între statele membre în dezbaterile cotidiene. Însă și la nivel uh, bilateral, și avem în aceste zile, uh, arată efectul uh, acestei incapacități a Europei de a propune soluții. Și acest lucru slăbește forța propulsivă a proiectului european. Europa s-a uitat târziu la problema migrației a durat până a ajuns în centrul agendei europene. Europa nu poate să continue să abordeze fluxurile de migrație doar ca o urgență, ci trebuie să aibă o abordare structurată pentru a găsi soluții stabile și eficiente. Și în această sală doresc să fac un apel pe care l-am făcut la fiecare Consiliu European și la orice summit informal la care am participat, nu se mai poate amâna punerea în aplicare a concluziilor Consiliului European din 28 iunie de anul trecut, fără o gestiune multilevel la fluxurilor migratorii din partea Uniunii Europene, nu putem da dovadă de unitate în Europa. O strategie europeană trebuie să abordeze cu prioritate și cu abordare pe mai multe nivele mișcările primare în domeniul migrației. Altfel, mișcările secundare nu vor putea fi niciodată cu adevărat controlate. Cine ajunge într-o țară de debarcare ajunge în Europa. Aldo Moro spunea că Nimeni nu trebuie să aleagă între alege în Europa și alege uh, să fie în zona mediterană, pentru că Europa este la Mediterană. Acest principiu trebuie amintit nu doar pentru a aborda în perspectiva justă tema migrației, ci și în momentul în care este în joc uh, tocmai securitatea europeană. Și aici uh, este nevoie de susținerea procesului din Libia, susținerea Africii și pacificarea Orientului Mijlociu. Italia promovează um, zona mediterană pentru viitorul Europei. O arată și vizitele mele în Algeria și Tunisia din an, de anul trecut, conferința de la Palermo din noiembrie anul trecut vizitele pe care le-am efectuat în uh, săptămâna trecută. Curând voi merge și în Maroc. Acest lucru face parte din strategia cuprinzătoare a Italiei, care vrea să aducă o contribuție dinamică la stabilizarea principalelor teatre de criză în colaborare, sigur, cu ONU și Uniunea Europeană, nu doar interesul, în interesul țării noastre, ci a întregii Europe. Europa, dacă privește și în afara Mediteranei, trebuie să investească uh, și în colaborarea cu Africa pentru Africa. Altfel, migrația ilegală poate fi redusă doar temporar, dar nu pe termen lung. Și repatrierile presupun o, uh, un răspuns coordonat uh, cu aceste țări. Angajamentul guvernului italian în Africa se încadrează în această abordare. Eu personal urmăresc cu mare convingere acest lucru, de aceea M-am dus și în Hornul Africii, unde sperăm că această regiune va trăi propria primăvară. Ca punct de referință și pe planul valorilor, e bine să devenim promotorii a unei noi abordări față de Africa. Trebuie să avem un nou model de cooperare inspirat din parteneriatul între egali și vrem să creștem oportunitățile, dar în același timp și responsabilitățile de ambele părți. Nu putem rămâne indiferenți la faptul că majoritatea populațiilor africane bărbați, femei, copii trăiesc în condiții inumane de sărăcie, în pofida resurselor naturale de care dispun aceste teritorii. Nu putem rămâne indiferenți în fața faptului că o mare parte din bogăția generată de economia africană se pierde uh, prin uh, milioane de societate offshore din paradisuri artificiale sau Uh, sunt doar în beneficiul unui investitor străin. Mă bucur că um, această oportunitate uh, a colaborării cu Africa a fost recunoscută și de Comisia Europeană. Îi mulțumesc uh, domnului Jean-Claude Juncker pentru promovarea acestui obiectiv atât de important pentru viitorul nostru comun. Recunoașterea acestei priorități trebuie să fie însoțită și de alocări financiare corespunzătoare și de noi modalități de intervenție. Europa trebuie să se angajeze să redacteze un catalog de bune practici pentru a crea un model de cooperare uh, sustenabil și paritar. Guvernarea migrației, un fenomen structural pentru Europa de mâine, are nevoie și de o ref reflectare în uh, viitor viitorul cadru financiar multianual. Europa trebuie să aibă instrumente și mecanisme financiare stabile și permanente pentru a guverna fluxurile migratorii în țările de origine și de tranzit. La fel de important este ca cele trei rute mediterane să beneficieze de atenție politică necesară. Uniunea Europeană a destinat 6 miliarde de euro acordului cu Turcia. Fondul fiduciar al Uniunii pentru Africa caută mereu o finanțare. Există un deficit de uh, 5 miliarde de euro față de angajamentele luate. Complexă este și gestiunea internă a fenomenului migratoriu și e o iluzie că a putea fi protejată frontiera maritimă externe cu miliarde de cu um, zeci de agenți din partea Frontex și cu o povară suplimentară pentru țările de, uh, în care ajung. Fluxurile de migrație nu se guvernează singure, ci cu eforturi comune. Așa cum s-a stabilit la Consiliul European din iunie, toate cele 28 de state membre trebuie să se implice. Propunerea de reformă a regulamentului Dublin adoptat uh, de Parlamentul European în noiembrie 2017 nu este uh, sustenibilă în actuala Uniune Europeană pentru că prevalează indisponibilitatea majorității statelor membre de a participa la o solidaritate automată și obligatorie. Totuși, punerea în aplicare a concluziilor Consiliului European din 28 iunie, care se inspiră din principiul solidarității și a împărțirii egale a responsabilităților, așa cum este prevăzut și în articolul 80 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, nu mai poate fi amânată. În fața pierderii de vieți umane abuzate, vândute, trebuie să ducem o bătălie împreună împotriva traficanților, și a călăilor care reprezintă un afront la adresa umanității și o amenințare la adresa securității. Haideți să nu mai fim divizați și să cedăm la o logică naționalistă sau regionalistă și să mergem pe o veritabilă solidaritate, astfel încât Europa să respecte viețile umane și propria securitate. Exigența de solidaritate și împărtășire între statele membre, fără divizări între regiunile statelor membre se aplică și necesității finalizării uh, nu mai puțin importante a Uniunii Economice și Monetare. Uh, și mm, asta arată și ultimele statistici ale Comisiei Europene. Sper că s-au auzit și solicitările Italiei și altor țări din Sud uh, în sensul că este nevoie de o împărtășire a riscurilor în vederea obținerii unei convergențe care să nu uh, lasă în urmă creșterea în favoarea unor proceduri. Mă refer aici la uh, legea bugetului uh, din Italia, care este sustenibilă din punct de vedere social, mai degrabă decât economic. Dacă uh, dar uh, reformele uh, economice nu trebuie să devină doar un uh, demers specific. Cu această lege, Italia își propune creștere și stabilitate și vrem să garantăm cetățenilor noștri, celor care au rămas în urmă, un viitor mai bun. Și guvernul italian a dorit să reprezinte în același timp să dea și un impuls pentru investiții publice și prin simplificarea cadrului juridic, dorind să imprime dinamică unei economii care joacă un rol central pentru continentul nostru. Guvernanța economică a Uniunii Europene trebuie să țină cont și de exigența de a, a da stimulente de creștere prin buget. Pentru că chiar și impulsul important din planul Juncker pentru creștere, care arată nevoia uh, intervenției publice în favoarea investițiilor. Se înscrie aici. Dar ce înseamnă depășirea austerității? financiară. Înseamnă, în primul rând, să înțelegem valabilitatea stabilității financiare. Înseamnă să te implici, să urmărești valoarea stabilității sociale și a dezvoltării sustenabile. Mă bucur că Jean-Claude Juncker a făcut o referire de curând la faptul că în cazul crizei elene, austeritatea a fost poate un pas cam uh, mare înainte. Mulți nu erau convinși că a fost poate o alegere mai puțin reușită și unii dintre noi poate mai târziu o să ne scuzăm pentru felul în care am gestionat criza migrației sau pentru felul în care am gestionat Europa socială. Europa care se uită spre viitor, care uh, Uh, pentru cei care trebuie să găsească un viitor și când se uită în, vi, în acest viitor, trebuie să fie una în care să se investească în inovare, în uh, formare și trebuie să încercăm să uh, stimulăm toate investițiile care sunt orientate spre aceste sectoare, pentru că acestea sunt o șansă pentru viitorul continentului nostru. Pe de altă parte, Progresul economic și social echilibrat și sustenabil sunt uh, obiective pe care le-am uh, incorporat deja și în tratatul de la Maastricht și pe care le-a confirmat și tratatul de la Lisabona, iar la 10 ani după Lisabona par în continuare îndepărtate, uh, pentru că nu au fost puse în aplicare. Criticile la adresa arhitecturii instituționale europene au venit și din partea statelor membre. Comisia Europeană și BCE au acceptat o parte din aceste critici și au luat anumite inițiative, dintre care decizia din 21 ianuarie a Eurogrupului, care după summitul din 14 decembrie anul trecut a constituit un grup la nivel înalt pentru examinarea schemei europene de uh, depozite, uh, EDIS, și pentru finalizarea um, Uniunii Bancare crizele bancare au fost pași înainte, chiar dacă a fost destul de greu și a trebuit să se facă un inventar și a fost nevoie câteodată de astfel de grupuri la nivel înalt. Schimbarea regulilor în domeniul crizelor bancare a însemnat și un pas înapoi în, în instrumentele pe care de fapt le aveam înainte și care au dus poate chiar la o recensiune în anumite zone, a dus la o recesiune în domeniul bancar uh, la nivel italian, dar și la nivel european. Cu tratatul de la Maastricht, obligația de a garanta credibilitatea creditelor suverane a fost legată de obligativitatea de convergență spre 60% din uh, debitul, uh, din datoria din PIB a țărilor membre și după aceea și de condiționarea de față de reformele făcute la nivel național. În ciuda controlului Comisiei, situația a alunecat, din păcate, spre un nivel critic. După criza financiară din 2008 și după recesiunea care a urmat în toată lumea, s-a văzut cât de grave au fost aceste probleme. Pentru a putea să avem o abordare mai eficientă față de ele, trebuie să încercăm să acționăm hotărât pentru crearea unor instrumente de finanțare comune la nivel european, care să permită uh, să abordăm provocările cu care ne confruntăm, încercând să conjuge în același timp și responsabilitatea și solidaritatea. Insuficienta solidaritate în interiorul Uniunii Europene explică și de ce Europa este mai puțin echitabilă și nu este destul de socială. Noua legislatură va trebui să continue decizii urgente în lupta împotriva șomajului și susținerea pentru creșterea economică. Un impuls european la aceste priorități și uh, o luptă europeană împotriva șomajului este o luptă bună împotriva derivelor naționaliste și în același timp și împotriva uh, șomajului în general. Șomajul uh, la tineri în anumite regiuni uh, Um, chiar și în regiuni um, care merg bine din punct de vedere economic, dar și în cele mai puțin uh, avantajoase, uh, avantajate este în creștere. Trebuie de aceea să găsim uh, măsuri și politici europene care să fie percepute ca fiind uh, eficiente, pentru că la nivel național, simplu, nu mai funcționează astfel de măsuri. Trebuie să încercăm să vedem care sunt resursele pe care le avem la dispoziție pentru a face progrese eficiente. O Europa mai echitabilă și mai solidară trebuie să fie baza pentru următorul CFM. Complexitatea unor negocieri pe CFM nu trebuie să piardă din vedere prioritatea aceasta, mai ales având în vedere provocările existențiale cu care se confruntă acum Uniunea Europeană. Este de aceea esențial ca să găsim un uh, echilibru între aceste priorități precum migrație, creștere, investiții, siguranță și politicile tradiționale. Coeziunea, uh, politica agricolă comună trebuie să primească în continuare o susținere puternică pentru că sunt uh, axe centrale pentru uh, o evoluție socioeconomică a continentului nostru. Mai sunt și multe alte provocări la care trebuie să răspundem. Trebuie să ne angajăm în promovarea unui comerț mondial mai echitabil care să poată să protejeze mai bine consumatorii. Trebuie să punem uh, în aplicare toate inițiativele utile ca să acționăm cu hotărâre în domeniul schimbărilor climatice la nivel internațional. Trebuie să exercităm un rol de ghid în protecția drepturilor vechi și noi, mai ales acum în era digitală și în legătură cu faptul că drepturile costă. Mă gândesc aici la rolul decisiv pe care îl poate avea Europa ca provider de securitate. Mă refer în mod specific aici la noile amenințări hibride și la amenințările cibernetice. Stimate domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European, întrebarea cu privire la sensul Europei uh, pe care am pus-o la începutul intervenției vreau să o repun acum. Ce fel de Europa dorim? De ce fel de Europa avem nevoie pentru a garanta cetățenilor europeni un viitor la măsura, pe măsura așteptărilor după 60 de ani de prosperitate și pace pe care i-a asigurat Europa. Răspunsul meu este din nou același. Europa trebuie să fie aproape de cetățenii săi. Uniunea Europeană din secolul 21 trebuie să-și continue proiectul de la popor pentru popor și pentru popoare și vreau să o spun aici în fața Parlamentului European, care are un rol și puteri mai uh, mari acum, mai ales în legătură cu puterea de inițiativă și puterea de anchetare. Cred că această instituție care se bucură de legitimitatea democratică trebuie să aibă și o putere de responsabilitate uh, în fața celorlalte uh, instituții. Parlamentul European trebuie să joace un rol decisiv în perioada de schimbare prin care trece Europa. După un deceniu cu evenimente istorice care au mutat uh, echilibrele din, uh, la nivel mondial, e nevoie de o sporire a puterii instituțiilor alese democratic, chiar la nivel european. Aceasta poate să fie o garanție pentru recuperarea credibilității instituțiilor în fața cetățenilor. Scenariul european explicit care Um, trebuie să plece de la deziluzionarea cetățenilor care trebuie să înțeleagă că nu mai există încredere în acest proiect și să înțeleagă în același timp de aceea și cererea urgentă de schimbare și a cetățenilor uh, uh, italieni, dar și a altor cetățeni. Politica n-a reușit să le dea acest răspuns. Și la nivel european, această atitudine de schimbare trebuie să fie înțeleasă și trebuie să își găsească răspunsuri adecvate. Dacă după aceea se înțelege urgența um, acestor probleme, e suficient să ne gândim la Brexit, să ne gândim la cum va arăta o Uniune Europeană în următorii ani. În fața provocării acesteia, Uniunea Europeană a demonstrat tocmai că știe să acționeze cu unitate și solidaritate și că reușește să protejeze rezultatele obținute după 60 de ani de integrare europeană. Chiar și pentru un membru din familia europeană care nu mai dorește să fie membru în UE. Uh, e un proces uh, istoric, fără precedent, care trebuie gestionat în mod ordonat, cu obiectivul de a garanta din nou drepturile cetățenilor și de a nu distruge țesutul, țesutul economic și social prin acest Brexit. Domnule președinte, stimați deputați, cu curaj și rigoare trebuie să ne angajăm pentru ca să abordăm ceea ce nu a funcționat până acum și impunerea în aplicare a tratatelor. Și dacă există forțe centrifuge care vor dezintegrarea europeană și care, din păcate, ne lovesc pe toți, și dacă se întâmplă ca în țara mea, de exemplu, să nu mai există atâta încredere în Uniunea Europeană, Trebuie să acționăm. Dacă vrem ca Uniunea Europeană să poată să-și se regăsească, e nevoie să venim și cu fapte, să venim cu un parcurs pentru o nouă Europa, o Europa a popoarelor mai solidară, mai inclusivă, mai echitabilă și până la urmă mai democratică. Unica Europa în care cetățenii de astăzi și de mâine merită să trăiască. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, domnule președinte al Consiliului de Ministri. Înainte să dau cuvântul vicepreședintelui Katainen, vreau să subliniez cât de importantă este pentru noi implicarea statelor membre în ceea ce privește consolidarea competențelor uh, Parlamentului European. Luăm notă de acest fapt, iar în ceea ce privește pachetul în domeniul migrației, ne dorim angajamentul dumneavoastră la viitoarele reuniuni ale Consiliului pentru ca propunerile Parlamentului să fie acceptate, poate prin găsirea unui compromis în ceea ce privește reforma regulamentului Dublin. Sper că sunt în asentimentul tuturor din această sală. Iar acum are cuvântul domnul Katainen. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule Conte. Doamnelor și domnilor, Italia reprezintă un loc special în inima Europei. A dat Europei atât de mult încă de la început prin configurarea Uniunii în fiecare etapă. Spinelli și Rossi au, și-au pus amprenta asupra acestui vis a unei Europe unite și libere. Inima acestei unități a națiunilor, toate acestea pentru a ne asigura că greșelile trecutului nu vor fi repetate. După război, Di Gaspari a devenit unul dintre marii pionieri ai Uniunii Europene și în 1957 la Capitoliu s-a, tratat, s-a semnat tratatul de la Roma cu cele șase țări fondatoare. Iată, la 60 de ani după aceea, în 2017, încă o dată, pe aceleași uh, locuri din Roma, statele membre au stat una lângă alta pentru a-și uh, confirma din nou acest angajament față de Uniune. Și asta din partea celor state care sunt, uh, reprezintă întregul continent. Spun asta pentru că istoria specială a Italiei este unul dintre motivele pentru care are un rol atât de important în Uniunea noastră. Spun asta de asemenea pentru că asta ne arată că Europa merge mai departe, că acum a ajuns la un moment de vârf atunci când Italia și cetățenii italieni se află în miezul ei. Și aceasta ar trebui să ne reamintească ce se va întâmpla pe viitor, pentru că avem nevoie de un viitor durabil pentru Uniune și pentru aceasta e nevoie de o Italie puternică în inima ei, așa cum și Italia are nevoie de o Europa puternică și vibrantă. Trebuie să ne construim împreună viitorul, în Uniune și solidaritate întotdeauna împreună unii cu alții și nu împotriva celorlalți, vorbind între noi și nu despre noi. Și atunci când e vorba de o adevărată uniune a solidarității, Italia cred că este locul cel mai bun pentru a începe, pentru că acolo a început uh, inima solidarității. așa cum am văzut-o după cutremurele groaznice din 2016. 216 de voluntari au venit pentru a ajuta în regiunea dezastro- dezastrului. De asemenea, 1,2 miliarde de euro care s-au oferit prin Fondul de Solidaritate European din partea Uniunii. Am văzut cu toții imaginile cu tineri voluntari din întreaga Europa care ajutau să se reconstruiască clădirile distruse și bisericile frumoase de acolo. Iată care este solidaritatea care construiește și va construi viitorul nostru comun. Italia a dat dovadă de același spirit de solidaritate de nenumărate ori de-a lungul timpului. Președintele Juncker a spus-o de multe ori. Italia este una dintre cele care a salvat onoarea Europei pe Mediterană. E adevărat că unii au reacționat prea încet pentru a susține eforturile cetățenilor italieni. E adevărat de asemenea că Europa a reacționat și a susținut Italia în măsura posibilului. De la începutul crizei migrației până la sfârșitul anului 2018, Comisia a făcut disponibil 950 de milioane de euro pentru gestionarea crizei în Italia. 275 de milioane în ajutor de urgență pentru frontiere și pentru operațiune de salvare, pentru a îmbunătăți capacitățile de primire și pentru susținerea oferită cetățenilor și autorităților de la fața locului. Europa a stat alături de Italia și n-ar trebui să uităm nici operațiunea Sofia sau rolul uh, pazei de coastă și de frontieră. Salvarea vieților este un efort comun și, și pentru aceasta avem nevoie de Italia. Domnule prim-ministru, Europa trebuie să-și depășească diferențele, să, găsi, să găsească soluții durabile, comune. Nu mai ne putem bizui pe soluții ad hoc a trebuit să trecem peste crize majore. Am văzut ce s-a întâmplat în Mediterana, în estul acesteia și în centrul Mediteranei. 700 uh, de mii, 7000 de vieți omenești au fost salvate. Însă acum trebuie să finalizăm munca noastră și să facem reforma sistemului de azil comun. Comisia a pregătit totul și acum a sosit momentul să mergem mai departe. Trebuie să urmăm angajamentul Italiei dacă dorim să reușim. Doamnelor și domnilor, domnule prim-ministru, Europa înseamnă pace și prosperitate. Cu toții suntem responsabili pentru a apăra aceste valori împreună. Aceasta înseamnă să hotărâm ce dorim să reușească Europa unde să facem investiții pentru a avea impactul maxim asupra vieții cetățenilor din Italia și de peste tot. Și tocmai de aceea, în luna mai a anului trecut, Comisia a făcut o propunere foarte echilibrată pentru viitor, cu un buget care să fie mai eficient și mai centrat pe chestiunile cele mai importante pentru cetățenii noștri. Comisia a propus, de exemplu, o creștere de aproape 3 ori pentru fondurile de migrație și securitate pentru a ajunge la aproape 33 de miliarde de euro. O creștere care a permis uh, bugetul de acțiune externă să fie mai eficace și mai flexibil pentru a reacționa alături de statele partener din vecinătatea Europei. Acestea sunt esențiale pentru Italia, ca o țară care și-a asumat atât de multă responsabilitate în acest domeniu. Vom face investiții pentru ca economiile noastre să fie mai competitive, mai productive și inovatoare. Există și o creștere de 50% pentru fondurile de cercetare, 50 de milioane și de asemenea susținerea procesului de transformare digitală în Italia. Investiții în viitor înseamnă și investiții în capitalul uman, prin educație și formare. Tocmai de aceea, Comisia a propus dublarea bugetului de 30 de miliarde de euro pentru programul Erasmus+, programul emblematic al Uniunii Europene de mobilitate. Dorim să creștem fondurile pentru toate programele educaționale și de uh, alt tip. 600, 6500 uh, de italieni au participat uh, în ultimul cadru al programului Erasmus. În cadrul CFM-ului dorim să plecăm de la succesul uh, planului pentru investiții în Europa, așa numitul Plan Juncker. Italia este unul dintre marii beneficiari, în jur de 58 de miliarde de euro investiții în economia italiană și în jur de 2000 de IMM-uri care au fost uh, susținute. Planul Juncker a crescut investițiile private, dar și cele de natură publică în Italia. Toate acestea reprezintă un element pozitiv pentru că povara uh, fiscală asupra cetățenilor nu ar trebui să fie prea mare. Aceste investiții fac o diferență foarte mare peste tot în Italia. 17 milioane de euro au fost utilizate pentru rețeaua de spitale, 200 de milioane pentru a îmbunătăți calitatea și accesul la apă potabilă curată pentru peste 4 milioane de persoane și 500 de milioane de euro pentru accesul la internet de mare viteză, astfel încât foarte mulți cetățeni italieni să poată beneficia de accesul direct noul program pentru următorul buget Invest EU trebuie să meargă și mai departe cu încă 650 de milioane de euro de investiții. Toate acestea pot și vor face o diferență mare pentru Italia și în întreaga Uniune. Și aceasta este cu atât mai adevărat cu cât uh, momentul economic este unul dificil pentru multe din economiile majore. Asta din cauza provocărilor globale, dar și celor la nivel național. Pentru creșterea economică e nevoie de încredere în rândul investitorilor și al cetățenilor. Încrederea este precum oxigenul pentru ei. Îți dai seama că nu mai este atunci când nu mai poți să respiri. Toate acestea sunt necesare pentru ocupare și locuri de muncă. Italia are o problemă structurală în acest domeniu de mulți ani și aceasta a afectat locurile de muncă pentru italieni. Pe de altă parte, un lucru pe care l-am repetat de multe ori, Italia este una dintre economiile cele mai creative din lume. Viitorul țării dumneavoastră este în mâinile dumneavoastră, așa că trebuie să faceți tot ce este necesar pentru a da drumul acestei creativități și pentru a oferi un viitor italienilor. Doamnelor și domnilor, iată au trecut doi ani de când am prezentat Carta Albă asupra viitorului Europei, cea care a fost uh, punctul de plecare al acestei dezbateri care ne așteaptă și pe viitor. Cinci scenarii diferite pe care trebuia să le analizăm pentru a alege. Însă, indiferent ce alegem, există un lucru la nivel orizontal între ele și Italia are un rol central în construirea proiectului european. Europa are nevoie de o Italie puternică, așa cum Italia are nevoie de o Europa puternică. Și nu este o surpriză sau o întâmplare faptul că la începutul acestei uh, carte albe se află declarația lui Spinelli și a lui Rossi. Deci, uitându-ne spre viitor, cred că ar trebui să învățăm cu toții de la cei care au trecut pe aici înaintea noastră, pentru a construi o Uniune mai puternică și mai unită pentru generațiile viitoare, așa cum au făcut-o și ei pentru noi. Mulțumesc! Passiamo ora agli Trecem acum la intervențiile în numele grupurilor politice. Pentru început, domnul Manfred Weber, președintele Partidului Popular European. Domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, domnule prim-ministru, ați uh, vorbit vorbind despre, ați început vorbind despre oameni de peste tot. Uh, eu sunt din Bavaria, m-am întâlnit acolo cu cetățeni de toate felurile, cu toții avem vecini cu care vorbim în fiecare zi și când vorbesc cu ei îmi dau seama că problemele sunt aceleași, faptul că tinerii uh, pleacă peste tot uh, în Europeană și pentru a găsi răspunsuri la aceste probleme, cred că trebuie să găsim soluții mai concrete în ceea ce am auzit de la dumneavoastră astăzi. Ca să găsim răspunsuri la problemele economice, trebuie să ne dăm seama că Italia are rata de creștere economică cea mai scăzută din Uniunea Europeană la ora actuală, așa cum a spus și domnul Katainen. Asta nu este o problemă doar pentru Italia sau pentru alte țări precum Grecia, ci pentru întreaga Uniune Europeană, pentru că faceți parte din motorul european. Ce putem face, deci? Noi, PPE-ul, considerăm că avem nevoie de investiții în Uniunea de astăzi și guvernul din Italia vedem că nu se poate pune de acord nici măcar pentru a construi un proiect care a fost deja aprobat între Franța și Italia. Noi considerăm că moneda stabilă este esențială pentru o economie puternică, pentru încredere. Și dumneavoastră, guvernul dumneavoastră, vă gândiți de câteva săptămâni dacă să rămâneți în zona euro sau nu. Noi considerăm că doar cu voința de reformare poți asigura un viitor țării tale și uh, țările sub program, Irlanda, Polonia, Grecia, Spania, au arătat că dacă vrei să faci reforme, atunci poți să asiguri uh, locuri de muncă pentru tineri. Au făcut reforme pe piața muncii, pe piața uh, justiției, a fiscală și chiar și în Germania s-a făcut uh, o reformă, Agenda 2010, care a reprezentat un punct de plecare pentru economia puternică de astăzi. Deci, voința de reformă este esențială și uh, îmi dau seama că guvernul dumneavoastră nu este atât de dornic să facă reforme la ora actuală. Credem de asemenea că un buget stabil este esențial pentru o economie puternică și nici aici nu vedem această voință la nivelul Italiei. În plus, investițiile din Uniunea Europeană în Italia am văzut că și aici este o problemă și asta este responsabilitatea dumneavoastră, nu a altora, ci a guvernului italian. Respectăm pe deplin faptul că sunteți aleși în mod democratic, aveți un mandat din partea cetățenilor italieni, însă e mai ușor să reprezinți o mișcare antielită și să câștigi alegerile decât uh, să rămâi la putere ca astfel de mișcare anti-elită. Probabil v-ați dat seama de asta între timp de cât sunteți la guvernare că au apărut noi elite. O altă chestiune importantă, cea a migrației. Noi, PP-ul, vrem să manifestăm toată solidaritatea noastră față de dumneavoastră, înțelegem mânia și supărarea cetățenilor italieni care de ani de zile nu au primit niciun semn de solidaritate. Italia a fost singură și tocmai de aceea considerăm că e nevoie de un mecanism obligatoriu de solidaritate la nivelul UE. Pe de altă parte, pentru noi este o problemă atunci când vedem că membrii Consiliului European vin aici și ne spun că propriile instituții nu reușesc să față, facă față în această chestiune. Noi am făcut-o, acum depinde totul de Consiliu. În ceea ce privește afacerile externe, aici vreau să vă mulțumesc că ați respectat abordarea europeană față de răspunsul oferit Rusiei. Nevoastră și guvernul italian sunteți dispuși să fiți de acord cu sancțiunile, ceea ce este un lucru bun. Înțelegeți uh, care este abordarea Uniunii Europene față de Rusia Însă în ultimele zile am avut dezbaterea pe tema Venezuelei. Pentru noi, PPE-ul, e clar că acolo e un dictator socialist, Maduro, care uh, a câștigat în mod nedemocratic alegerile cu susținere din partea armatei și care a blocat până și transportul de medicamente de care e nevoie urgente în această țară. Pe de altă parte, un parlament nou ales care își dorește un nou început și dorește să realizeze alegeri anticipate pentru președintele țării. Iată de ce Guairo are dreptate în scrisoarea pe care a trimis-o cetățenilor italieni atunci când spunea și vă întreba de ce dumneavoastră și guvernul italian nu mă susțineți, de ce nu susțineți forțele democratice din Venezuela. Cred că ar trebui să oferiți un răspuns la această întrebare dacă credeți într-adevăr într-o abordare europeană comună. Iată câteva comentarii pe care vroiam să vă fac. Vreau să vă mulțumesc de asemenea Uh, pentru faptul că v-ați luat un angajament față de modul de trai european. Pe de altă parte, spuneați că Italia este din ce în ce mai puternică, mai prezentă în dezbaterea publică. Nimeni nu are o problemă cu asta, dar problema noastră este atunci când e vorba de luarea de decizii pentru că dacă această putere și prezență înseamnă egoism, atunci nu este ok. Noi avem nevoie de un angajament, pentru că dacă toată lumea vorbește cu putere și cu tărie, atunci până la urmă nu avem decât uh, o orchestră de zgomote izolate și deranjante. Pe de altă parte, e nevoie ca cetățenii să fie mai aproape de acest proces de decizie. Sunteți aici în uh, fața Parlamentului European, toate partidele politice, toate forțele din întreaga Europa sunt reprezentate aici. Este un adevărat peisaj politic reprezentat aici. Cu toții reprezentăm cetățenii noștri și suntem aproape de ei. Nu suntem elite, suntem reprezentanți ai cetățenilor și tocmai de aceea aici este locul pentru a hotărâ viitorul Europei. Mulțumesc! Per il gruppo dell'Alleanza. În partea grupului socialiștilor și democraților are cuvântul președintele Udo Bulman. Domnule prim-ministru, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, în Parlamentul European. Aceasta este Casa Democrației Europene, este casa pentru dezbaterea publică, dar este și casa vorbelor directe și permiteți-mi să încep cu aceasta și să vă împărtășesc îngrijorările mele. Mă îngrijorează faptul când un membru fondator uh, al Uniunii Europene, un guvern uh, al celei de-a șaptea țări industrializate din lume, duce propria țară într-o izolare politică astăzi. Asta în contextul în care avem, nu ne mai putem baza pe Washington, așa cum a fost în trecut, și avem uh, noi amenințări din partea Rusiei. Constatăm că economia dumneavoastră se îndreaptă către o recesiune și mai vedem și că producția industrială scade. În această situație, mă întristează faptul că um, s-a ajuns la escaladări uh, fără noimă între Franța și Italia. Ce e asta și în ce scop? Și știți prea bine acest lucru. Din astfel de conflicte nimeni nu are nimic de câștigat, nimeni nu are șansa să câștige. Este exemplara situație în care și Europa și țara noastră pierde. Popoarele uh, plătesc un preț mare. Italia și Franța sunt uh, mari parteneri comerciali. Volumul anual al tranzacțiilor este de 67 de miliarde de euro. Sute de milioane, sute de mii de locuri de muncă depind de acest lucru, nu ale elitelor, a oamenilor de rând, a celor din teren. Poporul italian nu își mai permite să piardă alte locuri de muncă. Anul acesta Italia va crește doar cu 0,8%, cea mai scăzută rată de creștere din Europa. Puteți spune că vrem să readucem demnitatea uh, celor care lucrează. Mi-aș fi dorit să faceți acest lucru. 75.000 de bărbați și femei și-au pierdut locul de muncă și mai mulți sunt prizonieri în locuri de muncă precare și instabile, în timp ce nenumărați tineri trebuie să plece din țară în căutarea unei vieți mai bune. Și dacă n-ar fi fost suficient, economiile familiilor din Italia au fost uh, puse în joc printr-un curs de coliziune calculat cu Comisia Europeană în privința bugetului. De ce a fost acest lucru atât de necesar? Doar uh, relații publice, marketing din partea unei singure persoane? A costat uh, 7 miliarde de euro doar în ultimele două luni și în ce scop, astfel încât Salvini să poată da vina pe Bruxelles. Domnul uh, Salvini are țap ispășitor pentru orice, dar nu are nicio soluție la nimic. Asta face parte din realitățile din Italia din ziua de astăzi. Pentru a distrage atenția de la mizeria economică, Salvini chiar dă vina acum pe migrație. Eu însumi am fost acum două săptămâni în Catania, și am avut ocazia să văd acolo cum 47 de oameni nu au putut părăsi o barcă de salvare timp de două săptămâni, printre aceștia numărându-se și minori, pentru erau de fapt prizonierii unei ideologii, pentru că au devenit uh, uh, o minge în mâinile unei politici cinice. Asta nu este Italia pe care o cunoaștem, doamnelor și domnilor. Cunoaștem o altă Italie. Cunoaștem Marea Italie europeană cu Altiero Spinelli, De Gasperi, care niciodată nu ar fi sacrificat propria țară sau Europa pentru câștiguri pe termen scurt din punct de vedere politic. Înțeleg foarte bine de ce oamenii din Italia sunt dezamăgiți. Guvernul anterior din Italia a făcut uh, lucruri extraordinare, a salvat mii și mii de vieți de la ANEC și Europa nu a reacționat cum trebuia, nu a dat dovadă de solidaritatea necesară. Dar cine v-a dezamăgit? Doar nu uh, guvernelor pro-europene, cele care au vrut să ducă Europa mai departe. Spuneți-le oamenilor din Italia cine nu îi ajută pentru reformarea Dublin. Sunt prietenii domnului Salvini, Alde Kaczynski, Orban, Kurz din Austria care blochează totul. Asta este realitatea. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Și sunt pro-europenii de la Sea-Watch care au salvat oamenii pentru că asta trebuie să facem. Exist, mai există în continuare această Europa, mai există și această Italie, unde ambele luptă împreună. Această Italie extraordinară, această națiune extraordinară, Italia lui Spinelli și a lui De Gasperi. Și că mă uit la pescare din Italia, la pescare din Lampedusa, care în pofida legilor Bosifini, știind ce îi așteaptă, au continuat să salveze oameni. Văd asta și în cazul marinarilor de pe vaporul Digioti, care, deci un uh, vas al marinei propriei nații, care n-au avut dreptul să acosteze și au făcut-o totuși în continuare și văd acest lucru și în cazul primarilor curajoși care pun la dispoziție spații de cazare. Există această Italie, Italia demnității umane și acestei Italii dăm mâna pentru că avem nevoie de ea dar uh, guvernul dumneavoastră trebuie să înceteze să ne arate această grimasă îngrozitoare a uh, neome a inumanității, pentru că asta nu are nicio legătură cu Italia. A venit momentul ca Italia să se ridice împotriva populismului și împotriva celor care ne ruinează patria. Italia are solidaritatea noastră și Italia își regăsește locul în inima Europei împreună cu cei mai buni prieteni ai săi. Prima di dare la Înainte de a da cuvântul domnului Fito, care va vorbi în numele ECR, aș dori să reamintesc președinților grupurilor politice că dacă depășesc uh, timpul care le-a fost alocat, îl iau, uh, o fac în detrimentul parlamentarilor lor. Domnul Fito. Oh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i urez bun venit uh, președintele Consiliului Italian cu această ocazie și cred că e o ocazie foarte importantă pentru a putea să discutăm despre teme care țin de viitorul Europei și de rolul pe care îl are un, uh, îl joacă o țară, așa cum am văzut-o și în construcția uh, comunității europene economice, rolul pe care îl joacă o țară fondatoare. E clar că este nevoie de un efort. Sigur că dezbaterile acestea riscă să fie dezbateri foarte generale, dacă nu chiar generice. Și e clar că există foarte multe uh, implicații uh, când discutăm despre aceste lucruri, care niciodată, câteodată sunt chiar în contradicție cu realitatea pe care o trăim. Dar uh, sunt de acord cu unele critici care s-au făcut uh, în legătură cu Europa în ultimii ani, în legătură cu erorile pe care le-a făcut Europa în domeniul economic, în domeniul migrației, dar nu sunt de acord cu multe lucruri pe care le-am ascultat în uh, unele intervenții în același timp. Cred că e important să ascultăm toate aceste elemente și să încercăm să clarificăm lucrurile. Eu aș dori să vă dau exemple concrete, de exemplu ale unor contradicții pe care le-am auzit și care trebuie să-și găsească un răspuns. În momentul în care vorbim despre migrație, care e una din temele pe care guvernul dumneavoastră, mai ales la începutul acestei legislaturi uh, la nivel național, a desfășurat o acțiune care mi s-a părut utilă chiar pentru a încerca să găsească o soluție la o problemă cât se poate de concretă, adică pescarii uh, italieni nu sunt uh, pe mare să încerce să salveze migranții, ci încearcă să uh, protesteze împotriva normelor europene care li se impun în domeniul uh, pescuitului mai degrabă. Închid această paranteză și vreau să spun câteva puncte. În legătură cu migrația, suntem de acord, domnule președinte, însă la pactul global avem de fapt o nesiguranță totală a guvernului dumneavoastră. Dumneavoastră ați participat la adunarea ONU, ați spus că sunteți de acord cu pactul, după aceea nu v-ați dus la Marrakesh, după aceea v-ați abținut. În legătură cu Venezuela, ați uh, vorbit despre rolul important al Europei astăzi. Ați spus că e nevoie să vorbim o singură limbă aici în Europa un sing- și trebuie să vă amintesc că ministrii de externe europeni, din cauza vetoului Italiei, singura care nu a fost de acord, nu a putut să recunoască președinte, n-a putut să aibă deci o poziție comună față de Venezuela, la fel ca și în domeniul economic. Și în ceea ce privește analiza dumneavoastră, ea e corectă, dar îmi pare rău să vă spun că consecințele despre care dumneavoastră vorbiți sunt foarte greșite. Nu există alegeri pentru reformele structurale în politicile noastre de dezvoltare la nivel național, din contră chiar. Eu nu sunt de acord cu cei care se îngrijorează pentru că se crește deficitul în momente de dificultate economică. Întrebarea e de ce crește, cum îl și pentru ce creștem acesta pentru noi îl creștem pentru politici care cresc uh, cheltuielile publice în mod uh, structural. Asta e altceva decât reforme structurale. Și, pe de altă parte, astăzi și închei, domnule președinte, este o zi uh, cumva uh, istorică, pentru că în timp ce noi suntem aici și dumneavoastră ne vorbiți despre dezvoltarea și creșterea de la noi din țară, ministrul dumneavoastră pentru infrastructură prezintă o, um, un proiect fantomatic și ne spune că proiectul TAV al TGV-ului Torino-Lyon trebuie să fie blocat. Deci, domnule președinte, eu aș dori pe aceste contradicții să ne dați câteva clarificări. Poate că pentru ca concluzia dumneavoastră să fie realitate, ar trebui să facem o analiză și să trecem și la fapte după aceea. Și, din păcate, faptele nu merg în direcția bună nici pentru Italia, nici pentru Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele ALDE vreau să dau cuvântul acum domnului Ghi Ferofstadt. Grazie, Eu vă proba... Mulțumesc. Eu voi încerca să vorbesc în italiană. Pentru că pe lângă propria mea țară, eu, domnule președinte Conte, sunt îndrăgostit de Italia și de italieni. Pentru mine, de fapt, Italia e mai mult decât o țară, pentru că Italia este o întreagă civilizație. În Italia s-a născut civilizația noastră europeană și timp de secole, artiști, scriitori, intelectuali din întreaga Europa au vizitat Italia măcar o singură dată în viața lor. A descoperi Italia însemna să vizitezi Italia. Florența, Roma, ne- Napoli și apoi puteai să mori. Așa ca Montaigne sau Goethe. Și de aceea, domnule Conte, astăzi uh, mă doare să văd degenerarea politică din Italia. Este o degenerare care nu a început de ieri, nu a început acum un an, cred că acum 20 de ani. Și impresia este că această țară splendidă a devenit, dintr-un ferm apărător al Europei, un fondator a familiei noastre europene, uh, un fel de coada Plutonului. Asta este impresia în această sală. Și totul a început nu cu președintele Consiliului de Ministri Conte. Tu, totul a început cu proasta guvernare a guvernului Berlusconi. Aceasta este o realitate. Proasta guvernare s-a înrăutățit și mai mult sub uh, guvernul dumneavoastră, sub Salvinis și Di Maio, adevărații șefi ai acestui guvern. Un guvern cu un comportament, domnule Conte, uneori anti-european și chiar un guvern care uh, își uh, arată deschis ura față de alte state membre care fac parte din familia noastră europeană. Este guvernul italian cel care a um, împiedicat Uniunea Europeană să fie unită împotriva lui Madura și uh, Maduro și al recunoaște pe Guaida ca președinte interimar. Și de ce? Pentru că acest lucru se face sub presiunea Kremlinului, sub presiunea lui Putin. Asta este. Și din acest motiv Trebuie să punem capăt uh, regulii unanimității la nivelul Consiliului. Și, și guvernul italian nu face parte din majoritatea din Consiliu care să decidă politica noastră în domeniul migrației și aziliului. Domnul Salvini e specializat în blocarea porturilor, dar bloacă și organizarea unei uh, adevărate uh, paze de coastă în Europa și blochează și o reformă a regulamentului Dublin și de aceea pentru mine este un comportament absurd pentru că Italia și cetățenii europeni sunt primii care trebuie să plătească datorită lipsei aceste politici europene. Și un al treilea exemplu, în ultimul an, guvernul dumneavoastră s-a făcut responsabil și de stagnare și uh, pentru ziua de mâine, eu îmi fac griji în ceea ce privește recesiunea economică, pentru că guvernul dumneavoastră nu are o strategie pentru creștere, are doar o tactică pentru a fi reale și asta uh, făcând, uh, mergând pe datorie. Și voi încheia. Ultima astfel de tactică din partea guvernului Di Maio este de a abuza de funcția sa pentru a, su- a susține Vestele Galbene, o mișcare populară care a devenit un grup de vandali, dau foc mașinilor, uh, distrug stațiile de autobuz, vandalizează magazinele. Și din mai chiar s-a întâlnit cu Christophe Chalençon. Îl știți pe Christophe Chalençon, domnule președinte? este cel care a cerut, nu o singură dată, de două ori, o lovitură de stat militar împotriva președintelui ales al Republicii Franceze. Felicitări pentru acest lucru. Acesta este comportamentul unei persoane irresponsabile și nu comportamentul unui vicepreședinte a Consiliului de Ministri a unei țări importante din Europa. Vă aduceți aminte, acum un an, pe 23 noiembrie 2017, Di Maio a scris o uh, scrisoare deschisă adresată lui Emmanuel Macron, exprimându-și admirația și mai sugera atunci că mișcarea 5 stele era de fapt mișcarea uh, italiană corespunzătoare în marș. E ridicol. Și de aceea, întrebarea mea adresată dumneavoastră, că cât timp veți mai fi marioneta uh, condusă de popușarii Salvini și Di Maio? Vă invit să faceți un lucru, să vă inspirați din compatrioții dumneavoastră iluștri, Spinelli, Ciampi, Giorgio Napolitano, Mario Draghi. Da, da, Giorgio Napolitano, da, un mare european cu mari idei și membru al acestui parlament și să nu uităm și pe buna mea prietenă Emma Bonino. Aceștia sunt oamenii și femeile care reprezintă măreția Italiei și care reprezintă rolul major al Italiei în Europa. Și, din păcate, ați uitat de toate aceste personalități, domnule Conte. Voglio ricordare... Aș dori să reamintesc tuturor um, parlamentarilor care intervin că nu e vorba de Parlamentul italian aici. Nu este o dezbatere cu privire la Italia, ci este o dezbatere cu privire la perspectiva Uniunii Europene în care vrem să discutăm propunerile Italiei. Eu vi sto ricordando il mio partito politico non Partidul meu politic nu susține uh, guvernul Conte. Vreau doar să avem o dezbatere care să nu se concentreze doar pe situația din Italia. Puteți spune tot ceea ce doriți, dar vă spuneam care este scopul acestei dezbateri. Doamna Forența, din partea GUE Angel, are cuvântul. președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în numele GUE Angel, să pun câteva întrebări domnului uh, președinte al Consiliului Italian, plecând de la convingerea că atunci când uh, se va întâmpla aceste lucruri vor fi importante pentru viitorul uh, Europei. Două opțiuni există, amândouă negative și foarte interconectate continuarea politicilor neoliberaliste și uh, o creșterea unei unde, unui val reacționar și uh, trebuie găsită o construire, trebuie construit un spațiu de alternativă pentru uh, Europa care să se bazeze pe autodeterminarea femeilor, bărbaților, a tuturor europenilor și care să se bazeze pe posibilitatea de a combate obligațiile neoliberalismului pentru care Parlamentul acesta se bate, pentru că se bate pentru egalitate și care să poată să onoreze și promisiunile electorale ale acestui guvern care din păcate a cedat la politicile neoliberaliste. E vorba, de exemplu, de măsurile pe care nu le-ați luat la, def- la uh, uh deficitul uh, de PIB, nu ați, iar ați vorbit despre comerțul echitabil, domnule premier. Nu există o poziție pe CETA, pe uh, ISDS din partea guvernului dumneavoastră. Ați vorbit de politica de coeziune, dar guvernul european s-a grăbit deja să adopte o autonomie diferențiată care este de fapt o îmbogățire a bogaților. E vorba de o, um, um, contrarul politicilor de coeziune care ar fi necesare pentru spațiul mediteran, așa cum a dat posibilitatea Uniunea Europeană. De asemenea, acest guvern a dat ok-ul pentru uh, pipeline-ul transatlantic, la care noi ne-am opus ca grup parlamentar. De asemenea, a mai uh, dur, a susținut uh, și o propunere pentru muncă gratuită, de fapt, care jignește demnitatea tuturor uh, milioanelor de italieni care lucrează în condiții precare. 12 milioane de um, persoane, dată, uh, conform datelor Oxfam, trăiesc în sărăcie. Dumneavoastră nu faceți nimic, nu faceți decât să reduceți progresiv impozitarea și nu faceți niciun plan pe problema salarială cu care se confruntă țara mea. Nu este nimic, de fapt, care să contrarieze neoliberalismul. Nu se interesează interesează guvernul acesta de fapt de viitorul Europei. Acest Parlament a adoptat în 25 octombrie 2018, în urma unei agresiuni în Bari din partea unor uh, militanți Casa Pound, o rezoluție care să fac, care să interzică statelor membre să recunoască orice formă fascistă, neonazistă um, și orice exprimare de genul acesta. Cer de aceea ca și guvernul italian să pună în aplicare această hotărâre. Și cum credeți, domnule președinte, că pot fi judecate relațiile dintre ministrul de interne italian și uh, reprezentanții Casa Pound, care este cu siguranță o mișcare neofascistă. Aș vrea să vă amintesc, domnule prim-ministru, că la rădăcina oricărui fascism, după cum ne spune Hannah Arendt, este ura celuilalt. Aceasta este ceea ce se întâmplă și cu migranții. Iar, uh, uh, după cum știți, din alte grupuri politice s-a vorbit și despre uh, alte evenimente similare. În momentul în care um, ele s-au întâmplat, am văzut astfel de um, manifestări. Din păcate, dumneavoastră nu dați semne de solidaritate. Am auzit și că ușile italiene au fost închise, porțile Italiei au fost închise pentru cele 59 uh, de persoane care au așteptat pe mare. La fel, ar trebui să confirmați acordurile cu Turcia, că o să confirmați acordurile în domeniul uh, fluxurilor de imigrați. N-ați făcut referire nici la poziția Parlamentului European, care a cerut o reformă a regulamentului Dublin și un proces de relocare obligatoriu. Deci, continuați, domnule președinte, vă dau și acest grafic, tot dumneavoastră, să spuneți că prezența ONG-urilor pe mare nu face decât să crească numărul de veniri. Dumneavoastră n-ați făcut decât să uh, incriminați ONG-urile într-o țară civilizată, conform, confundând acest, uh, uh aceste ONG-uri cu traficanții. Deci, domnule premier, vă întreb de aceea, așa cum a întrebat, uh, au încerut și uh, alți primari să ne spuneți dacă vreți să continuați cu această oribilă politică de închidere a porților și de blocare a ONG-urilor. Credeți că un ministru care este urmărit pentru um, sequestrarea a 700 de persoane poate cu adevărat să dea explicații Uniunii Europene despre cum trebuie să arate viitorul Europei în domeniul migrației? Și acum închei. Pe 8 martie, domnule ministru, în toată Europa și în uh, Italia, vor ieși pe străzi femeile, feministele, acelea pe care dumneavoastră nu le-ați menționat deloc în intervenția dumneavoastră, nu e din întâmplare, ați făcut foarte bine. Pentru că atunci când guvernul acesta vorbește de drepturile femeile, vorbește numai de lucruri negative. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți la curent că o delegație a Comisiei FEM a venit în Italia tocmai pentru a aborda problema uh, Uh, faptului că mulți doctori uh, de, uh, interzic dreptul la întreruperea voluntară a sarcinii. Iar așa cum s-a mai întâmplat acest lucru s-a întâmplat și cu femeile care cer diverse drepturi antiviolență, care cer să se ia măsuri, dreptul la autodeterminare și un salariu minim european. Din aceste propuneri poate pleca cu adevărat viitorul Europei. Noi vom continua să fim cele care luptăm pentru ca să salvăm Europa din naufragiul său și pentru a combate aceste politici ale guvernului dumneavoastră. Mulțumesc! Vi prego di parlare, vi prego di... Președintele, vă rog să vorbiți mai rar, spune președintele, pentru că sunt dificultăți la interpreți atunci când într-o limbă precum uh, italiana, când vorbiți atât de repede și de multe ori mâncăm cuvinte, spune președintele, este dificil pentru interpreți. Vă mulțumim pentru acest comentariu. Acum, în numele verzilor ale, are cuvântul domnul Lamberts. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului. Bun venit aici la Parlamentul European. Italia nu e văzută prea bine în cercul european și totuși dacă ne gândim la țara dumneavoastră, ne vin în minte mai degrabă imagini pozitive. În Italia, cetățenii s-au pronunțat masiv pentru menținerea bunului comun a apei de domeniul public. Tot în Italia, cetățenii s-au pronunțat uh, împotriva reîntoarcerii acestei energii nucleare, uh, care este atât de riscantă. Tot aici s-a, mișca, s-a născut și mișcarea Slow Food, care este un antidot față de junk food, care omoară societatea noastră la foc mic. Și tot uh, în Italia, IMM-urile au reușit să creeze 3 milioane de locuri de muncă verzi. Și totuși, guvernul dumneavoastră, domnule Conte, ne confruntă cu o altă realitate și practic ne întoarce la momentele cele mai grele ale acestui continent. Ministrul de interne, care se consideră un adevărat patron al dumneavoastră, își afirmă visul de a expuza din Italia comunitatea romilor și sinti. Țara dumneavoastră este expusă în mod special schimbării climatice și se confruntă cu o posibilă recesiune economice. Și, așa cum ați arătat-o și în discursul dumneavoastră, întoarceți totuși spatele oportunității pe care o aveți acum de a transforma tranziția ecologică într-un motor de creștere economică. Ați putea să ascultați ce au de spus uh, Rosela Muroni sau uh, oameni uh, inovatori precum Katia Bastioli sau primari antispeculă cum ar fi Matilde Casa. Dar în loc să faceți asta, guvernul dumneavoastră se destramă dezbătând despre proiecte faraonice, cum ar fi tunelul de la Vale di Susa sau cu exploatarea petrolieră în mare, ca să nu mai vorbim de procesul de betonizare a țării dumneavoastră atât de frumoase țara se confruntă cu o problemă bugetară foarte mare. Și dacă e adevărat că o parte a responsabilității revine predecesorului noastră, nimeni nu poate nega faptul că Italia a avut de suferit de pe urma politicilor de austeritate impuse în zona euro după tratatul de la Maastricht. Însă în loc să încercați să reconstruiți alianțe în zona euro pentru ca această monedă să aducă beneficii tuturor statelor membre, guvernul dumneavoastră alege calea confruntării teatare, teatrale și sterile în același timp, care în loc să reducă riscurile le face să crească. Țara dumneavoastră este în prima linie în fața provocării reprezentate de azil și migrație. Ați putea lua exemplu de la demnitatea și hotărârea lui Pietro Bartola, bar, medicinul la Lampedusa, sau de la Domenico Lucano, primarul din Riace. Și totuși, guvernul dumneavoastră face ca migranții să fie țapii spășitori pentru toate relele din Italia și închide porturile față de aceste nave care încearcă să salveze onoarea Europei, salvându-i pe refugiați ați putea să întindeți uh, mâna Parlamentului pentru a adopta cu o majoritate largă renunțarea la regula de la Dublin în profitul solidarității europene, pentru că reforma, așa cum a fost adoptată de Parlamentul European, răspunde practic uh, exigențelor manifestate de guvernul dumneavoastră dar Movimento 5 uh, Stele s-a opus, iar Lega s-a abținut. Guvernul dumneavoastră preferă să se asocieze cu cei care vor Europa fortăreață, abandonând Italia în voia sorții. Dacă problema migrației este o adevărată problemă pentru Italia, domnule ministru, cred că ar trebui să vedem ce au de spus cele două milioane de tineri italieni care au făcut deja o alegere, liberă sau nu, de a-și părăsi, părăsi țara în, ultimele, uh, în ultimul deceniu. Considerați, domnule președinte al Consiliului, că aceste politici confuze și contradictorii ale guvernului dumneavoastră îi vor face să se întoarcă acasă sau pe frații lor să rămână acolo? Noi considerăm din potrivă că doar făcând din Italia motorul tranziției ecologice, solidare și democratice în Europa, doar în felul acesta veți oferi un viitor țării dumneavoastră la înălțimea istoriei, la înălțimea locului care îi aparține în Uniunea Europeană. De partea noastră, noi vom fi alături de cei care se mobilizează și care doresc să promoveze aceste priorități pentru a avea o adevărată undă verde și civică în Italia. Mulțumesc! Mulțumesc acum în numele grupului FDD, doamna Egea. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Katainen, domnule prim-ministru Conte, dragi colegi. Este a 17-a dezbatere cu privire la viitorul Europei. Riscul este că în timp ce discutăm viitorul, Uniunea să nu mai aibă nici măcar un prezent. Noi continuăm să considerăm Europa, pe care am fondat-o, ca fiind casa noastră. Însă Uniunea Europeană are nevoie de o profundă restructurare pentru că a fost construite începând cu acoperișuri și uitând de fundație. Noi vrem să dăm acestei case o fundație solidă care să dureze în timp. Vrem o Europa mai justă, mai echitabilă, mai aproape de cetățeni. Fără să existe țări din Liga 1 și din Liga 2. Vrem ca uh, Euro, uh, economia reală să fie mai importantă decât marea finanță. Vrem uh, justețe sociale, vrem o Europa protagonistă pe scena mondială care să nu fie îngenuncheată de mari puteri precum Rusia, China și Statele Unite. Vrem o Uniune nu doar cu numele, ci și în fapt. Și asta, vă întreb, asta înseamnă că ești pentru sau împotriva Europei? Unii se uită cu suspiciune la alții, dar nu-și dau seama de ceea ce fac ei pentru că uh, nu e corect să impui austeritatea Greciei și apoi să dai din numeri și să constați că nu a fost poate un lucru bun. Este corect să lași o singură țară să uh, lași o singură țară să gestioneze problema migrației și uh, înseamnă oare să fii um, european european să combați introducerea într-o țară a acestui venit cetățenesc. Um, cei care nu vor acest lucru sunt uh, falși europeni, care au construit birocrație, um, marele, marile finanțe de parte de cetățeni. Trebuie să luăm exemplul Italiei, acolo unde astăzi are loc schimbarea. În șapte luni am uh, <clears throat> am uh, devoalat pe cei care devalizau le am tăiat uh, pensiile speciale ale partarilor, am scăzut TVA-ul, am început să plătim 30 de miliarde din datoriile administrației publice față de uh, întreprinzător și astăzi, în final, există acest venit cetățenesc. Am uh, demarat uh, reforma pensiilor pe care ne-a impus-o Europa în numele procedurii. Și din pactul de stabilitate și creștere, investițiile trebuie reluate și duse mai departe. Asta am promis cetățenilor și asta am realizat pentru că noi facem ceea ce spunem. Recentul raport pentru Italia din 2019 publicat de prestigiosul Institut Eurizbesc consemnează o creștere cu 15% a încrederii cetățenilor în guvern față de anul trecut. Și nu ne-am mirat, pentru că este guvernul schimbării care, ascultând cetățenii, le dă o nouă speranță pentru viitor. De aceea ne acuză că suntem populești, domnule Conte. Așa cum ați amintit și dumneavoastră, dacă asta înseamnă să-i asculți pe oameni, atunci da, noi suntem populiști. Mult prea des însă în aceste săli, în aceste cuști, uităm să ascultăm poporul. Dragi colegi, de câte ori v-am cerut un semnal puternic pentru cetățeni, începând cu abolirea sediului dublu acestui Parlament, această structură în care suntem astăzi și pe care o ocupăm patru zile pe lună, costă 200 de milioane de euro în fiecare an și noi suntem prieteni ai francezilor și nu permit uh, nimănui să uh, spună că sprijinim uh, violența sau case. Pentru că cineva s-a, și-a permis să spună acest lucru de spre guvernul nostru. Vrem ca dublu sediu să fie anulat. Asta nu este un atac asupra democrației. Democrația nu este un privilegiu, nu poate fi un palat. Să începem și cu o tăiere a salariilor noștri, a pensiilor noastre, a monstruoaselor salarii a comisarilor, care înseamnă o palmă adresată cetățenilor. În acest sens am depus deja o inițiativă. Domnule președinte Tajani, acordați atenție acestei propuneri și susțineți-o. Astăzi toate acestea nu s-au realizat, dar le vom face noi datorită votului cetățenilor de la viitoarele alegeri și cu alte forțe ale schimbării. Am venit cu o echipă extraordinară de piloți la conducerea Italiei. Acum vom da alta la fel de capabilă la conducerea Europei. Pentru așa cum schimbăm Italia, vom schimba și Europa. Vă mulțumesc! Per informațiune Ca informație generală, vă reamintesc că alegerea sediilor Parlamentului European nu este o competență a acestui Parlament, ci ține de competența statelor membre care au semnat un tratat. În ceea ce mă privește însă, doamna Agea, vă reamintesc că am renunțat uh, deja la banii care îmi uh, reveneau după ce nu am mai deplinit funcția de comisar. Are acum cuvântul domnul Bizotto în numele NF. Doamna Bizotto, mulțumesc foarte mult, domnule premier Conte. Dumneavoastră ați venit aici în Parlamentul European pentru a arăta cum arată primul guvern al schimbării din întreaga Europa. Un guvern care revendică cu demnitate și mândrie suveranitatea țării noastre. Un guvern care nu își pleacă capul și are curajul să zică nu la dictatura de la Bruxelles, să nu mai accepte ceea ce impune Berlinul și Uh, nu mai acceptă mărirea micului Napoleon Macron, ci în fine se ocupă de interesele poporului italian. În aceste uh, luni, guvernul dumneavoastră uh, și cu 5 stele a arătat că schimbarea este posibilă. Datorită lui Matteo Salvini s-a terminat cu migrația sălbatică. Prin decretul pentru siguranță s-a terminat cu businessul de imigrație clandestină. Prin cota 100 am uh, reușit în fine să terminăm cu legea uh, Fornero pentru pensii pe care o aplicam până atunci. Domnule președinte al Consiliului Conti, s-au făcut deja multe, dar mai sunt multe de făcut. Trebuie să dăm autonomia Venetoului, Lombardia, Emilia Romania, toate acestea își doresc autonomia. Trebuie să facem o reformă fiscală mare pentru a reduce impozitele. Trebuie să spunem foarte clar că Maduro este un dictator uh, comunist care trebuie aruncat la gunoi și că Italia este 100% pentru poporul venezuelean care își dorește libertatea. Președinte Conte, noi de la, Lega, de la Ligă suntem deja um, gata să acționăm, pentru că după Italia vrem să schimbăm de sus până jos toată Europa și o să o facem cu consensul uh, și consimțământul poporului italian, pentru că Liga lui Salvini va deveni primul partid din Italia și primul partid din întreaga Europa. Nu mai poate să fie Europa sclava băncilor și multinaționalelor. Gata cu Europa care să sufere sub austeritate. Gata cu Europa uh, lui Merkel, lui Macron, care vor să comande a poporului italian și să-l umilească. În Italia, cetățenii italieni decid ce se întâmplă, nu Merkel sau Macron. După alegerile europene vom avea forța și cifrele pentru a putea construi o nouă Europa, o Europa a popoarelor și a libertăților, o Europa care să fie capabilă să apere frontierele sale, să termine cu imigrația clandestină, să protejeze Made in Italy, să protejeze întreprinderile noastre și lucrătorii noștri. Domnule președinte al Consiliului Conte, suntem convinși că guvernul nostru va dura mult timp, pentru că noi toți avem o misiune pe care trebuie să o îndeplinim, să ne apărăm pământurile de birocrații de la Bruxelles, libertatea și suveranitatea poporului italian. Vă urez mult succes în munca dumneavoastră, domnule președinte Conte. La parola, parola Wolf. Mulțumesc, domnul Wolf, acum ne, neafiliat, vă rog. Venuto. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit aici, domnule președinte Conte. Este o adevărată bucurie pentru mine să vă văd astăzi aici, domnule președinte al Consiliului Italian hotărârea guvernului dumneavoastră pentru a rezista la axa lui Merkel și a lui Macron de a rezista presiunilor impuse de elita europeană ne arată astăzi. Am văzut voci care vă acuză de a fi fascist, antifeminist, antieuropean și așa mai departe. Meritați aplauze pentru toate acestea ați uh, inspirat uh, pe democrații de pe întreg continentul și din lumea întreagă. Guvernul dumneavoastră a arătat că Europa nu este o instituție care se numește Uniunea Europeană, ci un continent de națiuni străvechi cu popoare străvechi. Popoare străvechi, dar cu metode moderne. Câteodată poartă jachete galbene, câteodată votează pentru Brexit, câteodată, ca și colegii dumneavoastră de la 5 stele, utilizează uh, rețelele de socializare și uh, le utilizează pentru oamenii de rând tehnici moderne pentru voci obișnuite, voci care trebuie auzite. Dezbaterea de astăzi se referă la viitorul Europei. Domnule prim-ministru, dumneavoastră și guvernul dumneavoastră, colegii dumneavoastră, sunteți viitorul Europei. Bravo, bravo, bravo! Da ora la parola. Are acum cuvântul președintele Consiliului de Ministri a Republicii Italiene pentru a răspunde la primele întrebări care i-au fost adresate. Da, procedura intervențiilor spontane e după aceea. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Temele care au fost abordate sunt diverse, începând de la teme pur europene până la teme care țin strict de politica națională a guvernului meu. Voi începe și îmi cer scuze dacă nu voi uh, răspunde fiecare în parte, voi începe să grupez temele abordate. Încep cu o temă abordată în aproape toate intervențiile, tema migrației. Aș dori, sigur că fiecare poate avea o părere proprie, dar aș dori să reamintesc ceea ce a făcut guvernul meu concret, cum am abordat tema migrației și care este situația reală din teren și după aceea fiecare va trage concluziile. Ceea ce nu trebuie să facem este să ascundem realitatea faptelor din teren. De la începutul uh, creierii guvernului nostru, am fost conștient de faptul că migrația era o temă care diviza, o temă care a extenuat uh, țara noastră zeci de mii de sosiri în ultimii ani. O temă care nu a putut fi oprită mm, și datorită poliției noastre geostrategice, ne aflam uh, strict pe ruta de migrație, dată fiind proximitatea față de Africa. Știind ce s-a întâmplat, știind că o primire fără discriminare, așa cum s-a făcut în trecut, ar însemna o neintegrare, haideți să nu abordăm problema cu ipocrizie o primire fără discriminare înseamnă o lipsă de integrare. Un uh, coleg de-al meu, un premier european, care pe tema migrației avea o abordare mai uh, îndepărtată, mi-a spus că a vizitat un oraș din nordul Italiei și mi-a spus Giuseppe, înțeleg care este problema voastră după ce a văzut pe stradă zeci și zeci de migranți. Cum am abordat această temă? Pe baza unei abordări structurale. Am înțeles că o urgență ne depășește pe toți, nu reușim să-i facem față și de aceea am uh, pus cap la cap o strategie în care enumărăm 10 obiective, începând de la politica față de țările de origine ale fluxurilor migratorii, până la țările de tranzit, la problema frontierelor europene și maritime, ceea ce nu este același lucru cu cele terestre, până la debarcarea, distribuirea, repatrierea celor sosiți. Vreau să vă reamintesc că Italia, la primul Consiliu European la care am participat la finele lunii iunie, a devenit o parte activă în ceea ce privește concluziile adoptate atunci, unde se menționează prima dată principiile și eforturile împărtășite, unde s-a semnat pentru prima dată uh, un principiu și anume că cine debarcă în Italia uh, nu sosește într-o țară care nu face parte din Europa, ci într-o țară europeană. Însă, sigur, acele principii au fost afirmate atunci, însă punerea în practică se mai lasă așteptată. Am mai trecut consilii europene, dar de fapt, ne e greu să aplicăm uh, consecvent acele principii și asta cu siguranță nu din cauza Italiei. De aceea, trebuie să spun că Italia e adevărat că a salvat onoarea Italiei în trecut, dar dacă cineva credea că o va face și pe viitor, Uh, să salveze onoarea Europei, însă nu se poate așa. Pentru că orice stat care se găsește în poziția Italiei constată că vine un moment de saturare. Mecanismele de integrare nu mai funcționează, mecanismele de incluziune nu mai funcționează, repatrierile știm că sunt cu mari dificultăți, pentru că nu sunt eficiente, pentru că în multe țări nici măcar nu se poate stabili identitatea imigranților. Și oricum, în marea majoritate a cazurilor nu este posibil decât pe bază de acorduri bilaterale. Și prin urmare, Italia a decis să aplice o altă linie decât în trecut. O spunem cu capul sus și o afirmăm cu forță, claritate și transparență o linie nouă pentru că am considerat că după ce am elaborat această strategie, pe care nu trebuie să o banalizăm, pentru că nimeni își poate permite să facă acest lucru, am considerat că uh, e unica manieră eficientă pentru a combate traficul de ființe umane. Există o ipocrizie în Europa. Emigranții devin o problemă când se aprind uh, reflectoarele în uh, Mediterană, unde <clears throat> complice sunt și anumite ONG-uri. Abia atunci uh, Europa își dă seama de problemă. Însă noi trebuie să acționăm acolo unde acești migranți își părăsesc satele, unde devin victimele acestor uh, traficanți. Știți cât costă un astfel de parcurs al speranței care de fapt traversează tortură și violență. Eu am fost în Africa și știu despre ce vorbesc. Costă între 3 și 5 mii de dolari și uneori nu sunt suficienți. Vorbim de persoane extrem de sărace care reușesc să facă rost de acești bani și după o secundă uh, sunt uh, furate Asta este problema. Problema nu este doar Mediterana. În ceea ce privește gestiunea situației din Mediterană, vreau să vă reamintesc că în Italia activitățile de căutare și salvare s-au inspirat întotdeauna din respectarea drepturilor fundamentale. Chiar și în cazul uh, menționat al navei Diciotti, Italia a luat persoanele vulnerabile, femeile și copii și le-a transportat imediat uh, pe uscat. Faptul că, în ultimul caz, avem de a face cu o navă pe care este garantată asistența uh, sanitară și aprovizionarea și uh, trebuie să stea în radă câteva zile într-un port italian, asta nu înseamnă că există rele tratamente. Uh, însă a fost uh, just așa, asta și uh, ținând cont de concluziile la care au ajuns cele 28 de state membre în iunie anul trecut. E just să pretindem să funcționeze un mecanism de redistribuție, ceea ce nu se întâmplă astăzi, pe bază obligatorie. Să revenim însă și la situația concretă. Portul sigur funcționează doar pe sol italian. Asta nu poate funcționa. Un port sigur este cel mai apropiat. În al doilea rând, mecanismul de distribuție. În acesta nu pot participa doar 3, 4, 5, 6 țări. Trebuie să fie un mecanism automat și toată lumea trebuie să participe în acest mecanism de solidaritate. Și o a treia problemă, să nu ascundem. Și acele țări care se uh, declară disponibile să participe la acest mecanism de redistribuție o fac doar pentru cei care au dreptul la protecție internațională. Nimeni nu vrea migranții economici. Rămâne în țara în care au ajuns prima dată. Asta atât în ceea ce privește migrația. Când vine vorba de economie, investiții și infrastructură, cineva a spus, dar Italia nu vrea să facă reformele necesare. Vă rog, vă rog să vă informați în timpul procedurii de mediere cu domnul președinte Juncker și domnul vicepreședinte Dombrovskis și vicepreședintele Moscovici, de la început i-am rugat un lucru. Să evite uh, procedura de infracțiune. Am dus o uh, carte, o întreagă carte, Uh, pe care, tradusă în engleză în legătură cu reformele pe care le-am făcut și cele pe care, pe care suntem pe care să le facem. A spune că Italia nu este gata să facă reformele înseamnă a, a ignora ce se întâmplă în Italia. Am adoptat și realizăm planul cel mai mare de, de reforme structurale gândit vreodată. Durante dibattito successivo. Președintele doar apoi puteți pune întrebări. Domnul Conte, am adoptat o lege anticorupție care introduce standarde anticorupție dintre cele mai ridicate, nu din Europa. Onorevole Danti, se vuole... Domnule Danti, dacă doriți să luați cuvântul mai târziu, puteți uh, să o faceți. Nu întrerupeți acum, spune domnul președinte Tajani. Poate unilateral cu cât pierdeți mai mult timp, cu cât mai multe întreruperi uh, sunt, cu atât mai, mulți deputa- mai puțin deputați vor putea lua cuvântul. Apoi pute- puteți pune întrebările, spune domnul președinte Tajani. Domnul Conte, aplicăm standardele cele mai ridicate în lupta împotriva corupției, nu doar la nivel european, ci la nivel internațional. Am introdus reforme radicale Um, când vine vorba uh, de faliment, de legea falimentului. În Italia nu se mai, nu, în Italia nu se mai vorbește astăzi despre faliment, se vorbește despre codul întreprinderilor în situație de insolvență. Este uh, o carte întreagă. Am introdus și o lege de delegare și introduce în momentul de față decrete legislative pentru a reforma și a simplifica toate procedurile administrative pentru uh, a uh, accelera procedurile, lucru necesar în țara mea, lucru care nu a fost făcut în ultimii ani. Dorim avem uh, de asemenea un act delegat, introducem reformă radicală și pentru achizițiile publice, public procurement. Avem, de asemenea, suntem pe care de a reforma codul civil și codul de procedură civilă, dar și codul de procedură penală. Iată ce facem. Și cine spune că suntem împotriva intervențiilor, poate ar fi bine să mergeți la o dezbatere publică, să vedeți cine este pentru și cine este împotrivă. Când vine vorba de trenul de mare viteză avem un plan de investiții uh, în infrastructură uh, foarte stufos. Am uh, uh, întreprinderile de stat uh, au fost convocate la Palatul Chigi, au uh, investit 13 miliarde. Um, avem un plan național pentru securizarea teritoriului, un plan național și pentru a lupta împotriva riscurilor geologice. Uh, Doresc să amintesc că am cerut flexibilitate Comisiei și am obținut flexibilitate în faza finală în valoare de peste 3 miliarde, 3,2 miliarde în plus de planul de investiții deja programat. Putem fi de păreri diferite. Asta e frumos în democrație că atunci când are loc o dezbatere publică, fiecare își să sprijine propria părere, dar a ignora aceste lucruri înseamnă a face pe surdul. În ceea ce privește trenul de mare viteză, într-adevăr, este un proiect care a fost recunoscut de interes european, un proiect deja adoptat, dar acest guvern a considerat că este corect în fața cetățenilor sau față de cetățeni ca dacă evaluările care justi- având în vedere că uh, evaluările care justifică această investiție sunt de acum de 25 de ani, trebuie să fie refăcute evaluările. Și înainte de a investi atât de multe resurse, înainte de a realiza un proiect, a realiza un proiect de infrastructură cu impact atât de mare asupra mediului, am hotărât să facem o analiză costuri-beneficii am spus că vom face acest lucru în mod transparent, vom comunica public rezultatele și ne vom asuma responsabilitatea deciziei care va fi luată în urma acesteia. În ceea ce privește celelalte proiecte, ele sunt în curs de uh, realizare. Autostrada Brenero și altele. Și uh, accelerăm în momentul de față investiții pentru diferite șantiere pe care vom face public în aceste zile. Și dacă îmi cer scuze președintele că uh, abuzez de timp, dar doresc să mai spun un lucru în legătură cu alegerile noastre, în legătură cu politica externă. Italia este izolată politic. Italia a rămas. Spuneți că Italia a rămas izolată când vine vorba de Venezuela. Nu e așa. Italia nu este izolată. Italia a contribuit, și să, nu, să știe acest lucru, la comunicarea în alte reprezentante de pe 26 ianuarie. Acest lucru a fost recunoscut public că intervenția mea a fost determinantă pentru această comunicare. Mulți doresc să um, anticipeze istoria, dar trebuie să fim prudenți. Nu știm cum va evolua criza din Venezuela. Italia știe uh, ce dorește și nu e singură, e alături de multe alte țări. Știm și doresc să amintesc aici faptul că pentru noi alegerile prezidențiale din 2018 nu au fost democratice, nu le-am recunoscut rezultatul, da? și de asemenea știm foarte clar că e nevoie de noi alegeri prezidențiale. Trebuie să se asigure condițiile pentru ca acestea să aibă loc în mod transparent, să fie credibile, să respecte standardele internaționale. Dorim ca aceste alegeri să fie organizate cât de repede. Suntem conștienți de faptul că populația suferă și deja am uh, trimis ajutoare umanitare Uh, respectând dreptul internațional. Suntem conștienți că niciun regim nu poate fi justificat dacă uh, acționează cu violență împotriva uh, unor manifestații pașnice, manifestații pașnice, dar acestea fiind spuse, nu putem să recunoaștem pe nimeni care nu a fost ales în alegeri libere și democratice. Suntem la dispoziția grupului de contract, suntem și pentru o formă de mediere și spunem tuturor care este responsabilitatea istorică de a spune, a recunoaște pe cineva față de altcineva nu e un lucru bun, pentru că știm că cele mai mari crize internaționale în istorie au avut loc pentru că a fost recunoscut un protagonist față de altul prea rapid. Deci, atenție! pentru că astfel se polarizează și se radicalizează conflictul. A recunoaște prea repede un actor înseamnă că permitem altor actori globali să vină în, ajutarea, în, în, în ajutorul celuilalt și știm că așa încep conflictele, au început cele mai mari conflicte din istorie. Mulțumesc! Iniziamo il dibattito con il cazzo de AI. Da, acum începe dezbaterea cu intervențiile spontane, dar trebuie să încheiem cel târziu la 19 și 45. Sunt mai mult de 50 de parlamentari care au cerut cuvântul. Da, cu cât mai mult vă lungit, cu atât mai puțin vorbesc alții. Doamna Comi, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule prim-ministru. Vă urăm bun venit la Parlamentul European. Dumneavoastră ați vorbit despre democrație, dar vedeți, dumneavoastră sunteți aici într-o instituție care poate e cea mai democratică, pentru că noi suntem aleși direct de cetățeni și fiecare zi suntem răspunzători față de ei, nu ca dumneavoastră care ați fost numit. Eu sunt mândră că sunt italiancă și sunt de partea Italiei, dar cu o Italie europeană. Ehm, să spuneți că a fost foarte simplu să aprobăm aici eh, eticheta Made in Italy și a fost eh, o nimică toată să aprobăm reforma Dublinului sau legea copyright-ului. Noi n-am dat vina pe nimeni, ci ne-am suflecat mânecile și am trecut la treabă și am făcut alianțe, alianțe care lipsesc Italiei, sunt alianțele acelea care lipsesc la Consiliul European pentru că, știți, dumneavoastră vorbiți de Europa, vorbiți de unitate, dar apoi veniți aici și ne spuneți că nu se face trenul acela de mare viteză. Poate că guvernul dumneavoastră nu e de aceeași părere, sau cineva din guvern, sau mă înșel. Nu știu, dumneavoastră vorbiți de reforma Dublinului, dar uh, chiar dumneavoastră ați adoptat uh, cotele facultative și noi am spus că asta e total greșit cotele de migranți. Apoi cere solidaritate, nu? Când e vorba de cote facultative, asta e orarea dumneavoastră și trebuie să aveți onestitatea intelectuală să recunoașteți. Și mai permiteți-mi, că încheie imediat, acel, acea înregistrare video a dumneavoastră cu eh, doamna cancelar Merkel e o rușine, pentru că eu iubesc Italia și n-aș vrea ca niciodată un prim-ministru să vorbească rău despre guvernul italian cu un coleg de-al său. Doamna Guillaume acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule uh, președinte al Consiliului, să știți că eu, uh, când nu sunt la Strasbourg sau la Bruxelles, uh, sunt din Lyon. Și generații de italieni au lucrat în Lyon. Tunelul Lyon-Torino este încă în stadiul de proiect Um, și nu putem spune că acesta leagă numai Lyon de Torino, la fel cum canalul Mânecii nu leagă um, Cale de uh, Dover, ci în cele două țări. Raportul Conti a calculat cât ar costa uh, pentru italieni uh, acest uh, tunel. Într-adevăr, taxele pe autostradă poate ar crește, dar uh, ar fi mai multă, mai puțin trafic pe celelalte șosele, mai puțină poluare. Uh, uh, dar uh, nu credeți că merităm mai mult decât acest raport pe care l-ați menționat, care nu este suficient de riguros și, de, și nu ține suficient cont de mediu? Herr Ministerpräsident, äh, vielen Dank. Domnule prim-ministru, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Ați vorbit mult despre solidaritatea pe care Italia o cere Uniunii Europene, uh, că este uh, contribuția dumneavoastră la viitorul Uniunii Europene, faptul că cereți solidaritate și că noi ar trebui să o dăm. Dar când vorbim de solidaritate, trebuie să ne întrebăm de ce s-a ajuns la situația în care Italia are nevoie de această solidaritate. Vă amintesc că de 20 de ani avem o monedă comună, euro. De 15 ani, Italia nu are nicio creștere. V-ați gândit că poate este o legătură între cele două? Poate că Italia ar trebui să se gândească dacă această monedă îi se potrivește? Ar trebui să se gândească da, de ce Banca Centrală are, italiană are un uh, deficit uh, țintă de 400 de milia, uh, miliarde de euro. De ce oare Italia în mod constant încalcă regulile privind uh, deficitul? Domnule Conte, dacă doriți solidaritate, Italia trebuie din când în când să mai respecte și regulile, pentru că nici în sistemul de azil nu ați uh, respectat regulile. Întâi nu i-ați, nu i-ați uh, înregistrat pe toți refugiații, iar acum pe care i-ați primit, iar acum nu mai primiți pe nimeni și închideți toate porturile. Dacă Italia vrea solidaritate, trebuie să respecte toate legile toate uh, regulile pe care și le asumați să le respecte. Domnul Tarand. Onorele Miranda. Dacă nu este domnul Tarand, atunci doamna Miranda. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule uh, prim-ministru Conte, de ce guvernul noastră a uh, împiedicat uh, debarcarea bărcii Open Arms care salva Uh, migranții, domnule președinte. Eu eram pe acea embarcațiune cu doamna Forența, cu Javi Lopez, cu Miguel Urban, am fost patru uh, europarlamentari și nu ne s-a dat niciun răspuns oficial. Domnul ministru al transportului din guvernul italian a spus că era un motiv de ordin public, de aceea a fost împiedicată debarcarea într-un port italian. Dar de ce blocați porturile italiene de atunci și până acum? Uh, de ce vorbiți noastră de Europa solidară și nu uh, respectați absolut deloc regulile, regulile solidarității europene, tocmai? Dar ce ne șochează mai mult și mai mult e că uh, partea guvernului nostru care ar putea avea idei mai democrate se aliază cu extrema dreaptă, cu prietenii fascismului, cu uh, ă, prietenii lui uh, extremei drepte din Spania, Vox, care e tocmai contrariu Europei Solidare. Domnule Borghezio. Domnule Borghezio. Sì al... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule prim-ministru. Uh, iată că ați redat demnitatea unei țări care nu prea mai era obișnuită cu reprezentanții ai săi care să vină aici uh, drept și mândri în fața Europei și dumneavoastră ați reușit să vorbiți despre o fază delicată, ați trecut printr-o fază delicată, aveți un mare succes dar riscul era să se pună stare de infracțiune o țară, dar dumneavoastră ați combătut asta și ați demonstrat adevărul, faptele, țara noastră e o mare țară de muncitori, cu baze financiare economice care mm, sunt invidia altor țări. S-a spus de șantaj, s-a spus de manipulări politice. E vorba de o, și de o clasă politică europeană mai degrabă vasală, în fine, și subiectivă. Vă mulțumesc pentru că ați dat forță celelalte componente ale guvernului noastră care și-a uh, obținut obiectivul și anume a demonstrat aceste Europe Mm, nu prea precaută, că toate predicele sale privitoare la imposibilitatea de a opri traficul de carne vie la Marea Mediterană erau afirmații false și serveau unor interese ascunse. Poate acest trafic a fost uh, în sfârșit blocat și încă o uh, mulțumire pentru că ați vorbit de un efort de a se deschide față de țările africane, Italia cu care trebuie să vorbim, de la egal la egal și Vreau să mai vorbesc despre implicarea sistemului IMM-urilor țării noastre și europene, uh, că doar uh, cu uh, stimularea IMM-urilor și nu cum se făcea în trecut cu partidele care mm, furau pur și simplu din țările africane, în fine, și urmăreau propriile interese. Nu, noi suntem, noi sunteți un guvern al poporului, un, un guvern serios. Da, mulțumesc, spune domnul președinte. Următorul vorbitor. Onorevole voi. Domnul voi. Herr Präsident. Willkommen, Herr Minister. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule prim-ministru. Ați reușit ca această invazie ce venea din Mediterană să fie oprită. Și pentru asta vă mulțumesc. Nu este un secret că lobby-ul azilanților nu mai poate să câștige la fel de bine cu dumneavoastră cum o făcea înainte. Probabil că vă simțiți astăzi aici ca într-un tribunal, dar nu suntem un, într-un tribunal. atmosfera e așa pentru că elitele tremură pentru că știu că nu vor mai avea majoritatea în trei luni în acest parlament. În Europa am văzut că migranții pot omorâ cu miile. Opriți crimele. Dați milioanelor de europeni care se uită către Polonia, Ungaria, Italia, dați-le speranță pentru un nou viitor. Doamna, Doamna Timenez Beseril. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule prim-ministru, sunt de acord că trebuie să punem capăt traficului de ființe umane în Africa. Dar, din păcate, nu sunt de acord cu poziția neutră a Italiei în legătură cu situația din Venezuela, care a blocat recunoașterea lui Guaido de către Uniunea Europeană. Italia mi-e foarte dragă. Am fiice italiene. Um, am trăit peste 20 de ani în uh, Italia sunt foarte dezamăgită de faptul că guvernul italian nu vede că este urgent să uh, îl stopăm pe tiranul Maduro care sufocă poporul venezuelian. Spuneți că nu e grabă. Spuneți acest lucru lui Leopoldo Lopez și celor torturați, celor uciși, migranților care stau la coadă să intre în Columbia. Spuneți acest lucru oamenilor care mor de foame, cum spuneau Edmund Burke, singurul lucru necesar pentru ca răul să triumfe este ca cei buni să nu facă nimic. Mulțumesc! E... Are cuvântul domnul sau doamna Muserie. Conseil. Je m'adresse à vous en tant qu'ancien secrétaire d'État aux affaires. Domnule prim-ministru, mă adresez dumneavoastră în față de fost uh, secretar de stat uh, pentru afaceri externe. Sunt din, uh, zon, din regiunea coastei de Azur. Cooperăm în calitate în, cu Italia în mare parte și fonduri, dar uh, împărțim munții chiar accentul. Însă uh, astăzi uh, retragerea ambasadorului nostru din țara dumneavoastră este consecința acțiunilor dumneavoastră. Pentru prima dată după al doilea război mondial avem de-a face cu un incident diplomatic major. Ceea ce ne arată că discursul nostru este fals uh, ideea de a face politică în Franța este împotriva propriilor noastre convingeri, care, uh, dumneavoastră care tot puneți accentul pe suveranitatea italiană. Eu aș vrea să știu cine a plătit această deplasare în Franța. Dacă este contribuabilul uh, uh, italian, atunci ați încă, încălcat uh, legea electorală din uh, Franța. Aliații dumneavoastră vă pot uh, mulțumi, pentru că cu prieteni ca dumneavoastră nu mai e nevoie de inima, inamici. Comportamentul nostru a fost imoral, ineficace, ilegal, irresponsabil. Nu pot să uh, mă bucur de renașterea pe care, așa zisa renașterea pe care o încarnați. Mulțumesc, spune președintele, doamna Toia. Dalle parole, dagli atteggiamenti di quest'aula. Mulțumesc, domnule eh, prim-ministru. Dumneavoastră, cred că ați văzut ce stime și ce așteptări are uh, aula aceasta de la Italia și cât dezamăgire și preocupare stârnește Italia asta, în care obiectiv e mai slăbită, mai izolată, e în conflict cu statele membre fondatoare cu care ar trebui să construiască viitorul, se aliază cu țări care sunt împotriva unității și solidarității de care vorbiți dumneavoastră. Sper că ați, v-ați dat seama de asta asta, că sunteți inteligent, dar noi vorbim, eu vă spun asta nu cu fericire și bucurie, ci sunt preocupată că eu vreau ca Italia să fie puternică și să fie unită cu Europa. Cum putem să credem? Dumneavoastră vorbiți tot felul de citate, de vise, mărețe. Mă rog, moderați-vă. Bun, e adevărat că nu mult au făcut mediterana ce am făcut noi, dar dumneavoastră vorbiți de uh, coerență. Unde sunt faptele? Dumneavoastră vorbiți despre niște lucruri uh, nu vă spun că noi le-am făcut cei de stânga, că nu astăzi s-a născut Italia în Europa, dar totuși vă spun cum ne-am comportat aici. Vă spuneți-mi asta dacă asta e credibilitate și coerență, domnule președinte. Ați vorbit de fonduri pentru Africa, dar majoritatea dumneavoastră a votat împotriva acestora. Ați vorbit de miliarde din planul Juncker, partidele dumneavoastră care uh, vă susțin a votat împotriva. Ați vorbit de cooperarea consolidată, de, la care Italia nu participă consecințele negative ale Brexitului. Dată știți că cel mai mare partid acum italian care vă susține e în grupul lui Farage al Brexitului. Vă rog, pentru binele Italiei, vă rog, redresați Italia. Onorevole Rangel. Bine, domnul Rangel acum, vă rog. Ție, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule prim-ministru, V-am ascultat cu multă plăcere și respectăm voința poporului italian, dar doresc să subliniez un lucru. La un moment dat l-ați citat pe Aldo Moro. E păcat că guvernul italian actual nu onorează memoria lui Aldo Moro, un european convins, devotat cauzei europene nu este suficient să-l cităm când vine vorba de Marea Mediterană, de zona Mării Mediterane. Trebuie să-l cităm și când uh, vine vorba de Europa. Trebuie să vă spun că mi se pare ciudată poziția guvernului italian în legătură cu Venezuela, nu doar pentru că astfel este periclitoată însăși politica externă a Uniunii Europene, dar uh, și din cauza faptului că există o comunitate portugheză la Caracas, în Venezuela, dar există și o comunitate italiană mare. Nu vă gândiți la italienii care suferă din cauza regimului Maduro, care suferă din cauza mizeriei impuse de acest regim? Este o întrebare la care guvernul italian ar fi trebuit să răspundă încă din primele ore. Doamna Spinelli. Microfon, microfon. Microfonul. Microfon, vă rog, cu microfonul. Da, am o, stimate eh, prim-ministru Conte, am o întrebare. Nu văd că Uniunea ar putea deveni, nu văd cum ar putea deveni o, o, o Uniune solidară și nediscriminatorie în ce privește regulile de buget, în ce privește migrația și nu cred că venitul de cetățenie, chiar dacă e indispensabil în Italia, nu cred că uh, poate să repare de efectele lui Hartz 4, legii Hartz 4 din Germania, care a făcut pagube mari în Germania. Apoi văd că extrema dreaptă uh, e din ce în ce mai uh, superioară față de 5 stele și e, e mult mai tare decât 5 stele și își impune propria agenda. Atunci aș întreba și e o întrebare serioasă pentru că mă tem momentul în care, în care va cădea guvernul Uh, cu porturile din ce în ce mai închise, cu situația din Venezuela, vă întreb. Care sunt previziunile, care sunt studiile uh, pe care vă bazați? Uh, pentru că ați spus într-un interviu că în anul acesta și anii următori vor fi minunați. Mulțumesc pentru anticipat pentru răspuns. Lini. Nu Salini. Președinte. Bună seara. Eh, domnule prim-ministru, bine ați venit. Vă voi fi foarte succint. Aș dori să am timp să vă spunem cât ne-am săturat aici în instituțiile europene eh, să cerem eh, resurse pentru proiectele europene prin, din statele membre, printre care și țara mea. Uh, ani de zile am încercat să construim proiecte serioase care să reunească exigențele de conexiune ale țării mele și uh, exigențele întreprinzătorilor. Aș dori să povestesc toate aceste lucruri, dar și uh, aș dori să spun ce simte cel care uh, face aceste eforturi și apoi vede că ministrul infrastructurilor nu mai sprijinea un astfel de, astfel de proiecte. Uh, spuneți, sau guvernul dumneavoastră spune că trebuie să fim răbdători ca să uh, vedem cât de capabil este acest guvern. Eu uh, aș, face, aș, prezent, aș prezenta o provocare, <laughs> pentru că provocarea ați făcut, au făcut și mulți parlamentari. Ei bine, dacă uh, spuneți că trebuie să, re, să, să restituim banii Italiei, ar trebui să faceți un credit uh, Uh, și să dați înapoi din buzunarul dumneavoastră resursele uh, pe care cu greu le-am obținut pentru țara noastră. Domnul Vioti. Președinte, eu... Mulțumesc, domnule președinte. Bun. Uh, voi preda domnului prim-ministru și în scris, pentru că e o listă întreagă. Ministru ex- de externe, 8 din 19, 3 din 4, 3, din 6, sunt guvern, sunt miniștri ai guvernului. Salvini 4 din 4. Ce sunt astea? Absențe ale ministrilor italieni de la reuniunile Consiliului de Ministri. Sunt absențe ale ministrilor italieni. Când se vorbește de muncă, de tineret, de industrie, de transporturi, de, chiar de emigrație, noastră nu participați, nu sunteți la ședințe. Vă rog să cereți scuze cetățenilor italieni. Să vă scuzați cetățenilor față de cetățenii europeni. Europa are nevoie de Italia. Italia are nevoie de un guvern care să fie prezent în Europa. De asta are nevoie și asta trebuia să spuneți astăzi, domnule președinte al Consiliului. Noastră, nu, nici nu participați la reuniunile astea. Și închei cu un citat, domnule președinte, pe care ați făcut și ați spus citate. Fac și eu unul, un, vă dau un citat din <laughs> dintr un cântec care a câștigat festivalul de la, Mah, de la San Remo. Uh, e dificil uh, să fii pe lume când nimeni, când, când nimeni nu mai are mândrie. Și dumneavoastră spuneți că Italia e foarte mândră și de fapt n-aveți de ce să fiți mândri vi prego di usare un linguaggio confacente a quest'aula per favore perché sennò sono costretto. Vă, vă rog, vă rog să nu mă constrângeți, spune președintele, să, să adopt sancțiuni față de parlamentarii care utilizează un limbaj care nu face cinste Parlamentului. Vă rog să nu se mai repete așa ceva. La parola l'onorevole Marias. Domnule de Marias, are cuvântul. Grazie, președinte Mulțumesc, domnule președinte domnule prim ministru domnule conte dacă aștept până să vă puneți uh, până vă puneți căștile domnule conte sunt de acord cu ceea ce ați spus în ceea ce privește cursul Europei. Însă Europa trebuie să dea dovadă și de solidaritate uh, și la nivel extern, în domeniul securității. Știți că Turcia în continuare amenință uh, Grecia, amenință Ciprul. În mod constant ne uh, violează apele teritoriale, zona exclusivă economică, spațiul aerian. Aș vrea să aud ceva din partea dumneavoastră, o declarație de sprijin a uh, Greciei împotriva Turciei, de sprijin a Ciprului, astfel încât acesta să poată să se bucure de propriile sale resurse, mai ales că o companie italiană, Eni, dorește să aibă acces la aceste resurse. De, tocmai de aceea amenințarea turcă este și una la adresa Italiei spuneți ceva în Parlamentul European în sprijinul uh, Ciprului și în sprijinul uh, Greciei. Popor, popoarele cipriote și elene așteaptă asta. Mulțumesc, domnul Cici. Venuto, președinte del Consiliu. Bine ați venit, domnule președinte al Consiliului. Sper că mă veți asculta. Vă mulțumesc că sunteți aici în Parlamentul European. Nu este o surpriză pentru mine să vă ascult, uh, poate o surpriză pozitivă, dar așa cum uh, spunem la noi uh, în Italia, Așchia nu sare departe de, de, de trunchi. Așteptăm faptele. Avem nevoie de o bună cooperare în Marea Adriatică. Sunt importante relațiile dintre Italia cu Slovenia și Croația. Aș dori să știu cum vedeți viitorul cooperării cu Slovenia și Croația și cu zona Mării Adriatice. Doresc să știu cum vedeți extinderea Uniunii Europene. Aș dori să știu și dacă guvernul dumneavoastră Uh, dorește să, priv- să prevadă fonduri pentru minoritatea italiene în Istria. Ce faceți pentru a sprijini uh, populațiile bilingve în, colonia, în uh, Croația și Slovația? Pentru că trebuie să sprijinim și această comunitate italiană din Croația și Slovenia. De asemenea, aș dori să știu dacă veți participa, veți sprijini acest uh, simbol al multilingvismului în UE. Are cuvântul domnul Dorfman. Ei, ajustamente... Domnul președinte, pe drept, cu președinte al Consiliului, pe drept când ați vorbit despre libera circulație, a spus că e importantă. Sunt de acord, eu sunt din minoritatea austriacă, minoritatea cea mai mare care trăiește în Italia, lângă graniță cu Austria. Dar guvernul dumneavoastră a adoptat așa numitul decret de siguranță foarte discutat. Nu vreau acum să intrăm în amănunte în legătură cu imigrația, însă pe baza acestui decret, dacă un student sau, mă rog, o persoană care vrea să muncească în străinătate, Uh, merge în altă țară, cumpără o mașină și vrea să se întoarcă în Italia, mașina asta este sequestrată la graniță și trebuie să plătească 700 de euro amendă. Credeți că e corect ca o măsură de genul ăsta uh, să se ia? E compatibilă cu marea idee a liberei circulații? Mulțumesc! Domnul Tarabella. Silvio, sono molto lieto di sentirvi in aula oggi. Sunt uh, foarte bucuros să vă aud astăzi aici în uh, plenul Parlamentului European pentru că colegul dumneavoastră Salvini rare ori uh, era aici când aveau loc ședințe în care se vorbea despre bunăstarea cetățenilor pentru că era departe de camerele video. Am impresia că așa continuă să se comporte și în guvern. Lucrează puțin, însă apare des la televizor și ca să arate cu uh, degetul vinovații pentru situația foarte proastă a Italiei. Uh, refugiații, africanii, uh, homosexualii, francezii, mai știu eu cine, în trecut erau comuniștii, evrei, țiganii, este o modalitate de a face politică care amintesc, ne amintește clar de fascismul care a distrus Italia și a obligat mii de italieni să emigreze pentru a avea un viitor. Vă rog să nu uitați acest lucru. Bravo. Domnul Cicu. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e important să ne reamintim că Italia trece printr-o fază de recesiune economică. Și, domnule prim-ministru, din păcate, nu v-am auzit vorbind despre politici industriale, politici comerciale, da, dar da, despre întreprinderile noastre, nu știu, n-ați vorbit, acorduri comerciale care se încheie în Europa Asta înseamnă made in, adică de origine europeană, înseamnă creștere economică pentru țară. Eu cred că astăzi Italia, nu știu dacă sunteți de acord, astăzi Italia eh, trebuie să-și reducă taxele și impozitele, firmele noastre să reducă cheltuielile cu munca, să se abandoneze politici de subvenții care nu folosesc la nimic decât la o încercare foarte slabă de a combate sărăcia. E important ca dumneavoastră să subliniați asta să ne dați un răspuns. Mulțumesc. Bresso. Doamna Bresso, mulțumesc. Domnule președinte al Consiliului, așa cum au spus mai mulți colegi, nu doar din Italia, noi aici lucrăm la proiecte care au ambiția de a face bine Italiei, dar și Europei. Și uh, linia de mare viteză uh, din zona Mării Mediterane, care nu se numește Torino-Lyon, pentru că nu e Torino-Lyon, este uh, linia de cale ferată uh, pe care se bazează întregul sistem de trafic de feroviar uh, care are obiectivul de a permite zonei mediteranene să se dezvolte. Guvernul dumneavoastră uh, a făcut o grămadă de analize costuri-beneficii care nu ține cont uh, de durata unei investiții uh, care este un, un proiect de 150 de ani domnule președinte al Consiliului, dacă veți învăța să gândiți ca un european și nu veți ține cont doar de, micel, de, micile, uh, de, de micile conflicte din Italia, poate ne veți spune mai multe lucruri data viitoare. Doamna Corața Vilt. Mulțumesc, eu sunt parlamentar aleasă în uh, Suedia, dar eu sunt mândră că sunt italian, uh, italiancă, dar mă recunosc din ce în ce mai puțin în marea mea țară. Italia muncitoare, Italia cu inimă, cu suflet mare, care nu stă cu minele în sân, uh, care nu lasă copii să se nece în mare, care crede în valorile umanismului, care știe că Europa e viitorul nostru comun. Nu mai recunosc Italia asta. Uh, Italia a pierdut teren, imagine, credibilitate, a pierdut pe toate fronturile. E îngrijorătoare gestiunea de dreptul scelerată a economiei care a dus Italia într-o situație de recesiune economică. Tinerii, domnule prim-ministru, tinerii au nevoie de un loc de muncă, nu de pomană, demnitate, nu propagandă și lozinci. Ce răspunsuri concrete aveți? Nu știu, poate mă și ascultați. Uh, ce răspunsuri aveți față de șo- șomeri, față de uh, datoriile care să răcesc familiile, firmele? Mă, mă ascultați, domnule prim-ministru? Mulțumesc e și mai îngrijorătoare deriva asta suveranistă a guvernului dumneavoastră, care slăbește poziția Italiei în lume. Europa este soluția, nu problema. Italienii doresc o țară capabilă să construiască punți, nu să sape prăpăstii. E bine să, că vrem să reformăm Europa, dar nu de unii singuri. Italia, da, trebuie ajutată, dar solidaritatea, asta se obține cu dialog, nu cu insulte. Vă rog, terminați cu certurile astea absurde cu vecinii noștri și cu pietenica cea lui Putin. Dacă vă izolați, nu mergeți înainte. Trebuie să construiți alianțe. Domnule președinte al Consiliului Conti, schimbați drumul pentru că de Gasper și Spinelli sunt cu ochii pe dumneavoastră. Da, uh, intervenție fără microfon din sală. Gospod predsednik, hvala za besedo. Soltes, domnule Soltes. Domnul Soltes, domnul Soltes are cuvântul. o o Domnule prim-ministru, vorbiți despre o Europa solidară, despre o Europa a reconcilierii, a unirii. Însă, în, acest, în același timp, președintele Parlamentului, dar chiar și dumneavoastră, faceți declarații care evocă ura, ca și cum toate victimele ar fi fost sacrificate degeaba. Mă refer la ceea ce s-a întâmplat la Bazovița. Negați, practic, istoria. Toate aceste victime și-au dat viața astfel încât pentru ca noi astăzi să trăim în pace, inclusiv la granița între Slovenia și Italia. Cred că este datoria mea astăzi de a vă solicita să demisionați. Allora, questo era l'ultimo. Era, spune președintele, era ultima intervenție uh, din cadrul procedurii intervențiilor spontane. Da, din păcate, asta este. Nu mai avem timp la dispoziție. Mai urmează și alte subiecte pe ordinea de zi, că mâine nu, altfel nu putem vota doamne Schlein. Pare rău. Sunt mai mult de 50 de parlamentari, am permis cât am putut eu. Uh, vă rog, domnule prim-ministru Conte, vă rog, vă rog să răspundeți. Grazie, președinte. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Da, unele lor de cuvânt aici uh, s-au referit la chestiuni politice, și dezbaterea politică e sarea și piperul democrației și binevenită, bine, chiar dacă e înflăcărată dezbaterea de azi, a fost o hărmălaie, nu știu, unele intervenții nici nu vreau să le comentez, pentru că vor să jignească nu doar pe subsemnatul, ci pe întregul popor pe care reprezint eu aici. Ce stato ochii avut... Da, unii au avut chiar îndrăzneala și spun asta foarte calm, cu mult calm, domnule președinte Tajani. A fost chiar un șef de grup, cineva care reprezintă un grup. <laughs> A spus că cine reprezentantul poporului italian este o marionetă. Eu nu sunt o marionetă, nu mă simt marionetă. Eu sunt mândru că reprezint un întreg popor sunt mândru că interpretez voința de schimbare a poporului italian. Sunt orgoglios. Uh, sunt mândru că pot reprezenta o sinteză a liniei politice a unui guvern care nu este marionetă, pentru că nu răspunde unor logici, unor logici de lobby, de afaceri. Poate marionete sunt cei care ascultă de lobbyști, de grupuri de putere, de comitete de afaceri. Mi stato detto. Mi s-a spus uh, și cred că și aici am depășit o dezbatere cinstită politică. Mi s-a spus că trebuie să fie rușine Uh, din cauza unui fragment de conversație care a fost înregistrat ilegal, conversație între mine și doamna cancelar Merkel. Eu vreau să vă amintesc uh, celor care au spus că le e rușine public numele meu, le reamintesc că poate în trecut uh, a fost și un exponent al unui partid care are alte, alt trecut decât doamna cancelar Merkel și este mult mai puțin apreciat și atunci nu am auzit să vă fie rușine. Eh, vorrei ancora... Da, uh, acum ajung la cel de-al treilea aspect, care cred eu că tot așa nu ține de o dezbatere aspră, dar cinstită. Uh, s-a spus Reamintesc, s-a spus că ministrii mei sunt absenți și nu participă la Consiliile Ministrilor Europeni. Adică guvernul meu nu e reprezentat uh, la întâlnirile ministeriale europene nu trebuie să învăț eu gramatica instituțiilor europene aici, dar vreau să vă reamintesc, că nu vreau să vă dau lecții, dar vă, vă reamintesc că guvernul poate fi reprezentat și de un subsecretar, de un delegat și întotdeauna am prezidat toate mesele rotunde europene, să fie clar. Întotdeauna am stat în scaunul cel mai uh, înalt și vreau să fiu direct și vreau să vă reamintesc că dumneavoastră sunteți uh, exponentul unui partid care în trecut nu a prezidat așa cum se convine ce privește afacerea EMA și încă mai plătim consecințele lipsei dumneavoastră de acțiune. Acum, domnule președinte, intervenții vociferări din sală. Vengo invece alle questioni che Onorevole più... linguaggio... <coughs> Președintele domnule Danti, vă rog, moderați-vă limbajul. Intervenții fără microfon din sală. Vă rog, vă rog, o secundă. Stați puțin, domnule prim-ministru, vă rog să aveți un moment de răbdare, vă rog, vă rog, vă rog să nu folosiți uh, un limbaj suburban, puteți spune orice, puteți uh, susține orice fel de uh, teză politică, dar important e să nu jignim, nu? Nu jignim pe cei aleși de popor. Sunt reprezentanții cetățenilor și vă rog să nu jigniți președintele Consiliului Republicii Italiene care a fost invitat de noi aici. Nu el a venit uh, la inițiativa sa. E un invitat al nostru, e oaspetele nostru. Vă rog, moderați-vă limbajul cer asta mai ales compatrioților mei italieni. Mulțumesc. Mulțumesc, președinte. Vengo invece... Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul prim-ministru. Acum ajung la chestiunile politice. Mm, am auzit argumente interesante. Uh, a fost întrebat dacă fac ceva pentru Cipru și Grecia. Vă reamintesc că pe 29 ianuarie am fost la Nicosia și împreună cu alte șapte țări din sudul Europei am organizat și o conferință de presă uh, comună am uh, luat poziții specifice, deci există și a existat deja susținere față de Cipru. Ce privește celelalte chestiuni discutate aici, s-a spus, mă rog, s-au spus lucruri uh, pf, rușinoase pentru Italia, că noi lăsăm copiii să moară în largul mării. Păi asta este ceva, o afirmație falsă și extrem de gravă. Extrem de gravă. A spus, a spus anterior, noi avem datoria să ne informăm, da, când vorbim aici. Informați-vă, vă rog. Am spus că noi întotdeauna chiar am intervenit pentru a asigura protecția persoanelor celor mai, celor mai vulnerabile. Și chiar în cazurile cele mai uh, uh, urgente, cele mai grave, întotdeauna am, acțion, am acționat pentru siguranța femeilor și copiilor. I-am uh, transbordat pe alte embarcațiuni, i-am debarcat în porturi. Noi pretindem o solidaritate concretă. Deci în Europa să se treacă de la vorbe la fapte și să se și comporte și celelalte țări conform afirmațiilor lor. Acum în legătură cu Franța, mm, am declarat de mai multe ori că Italia are legături antice, nu doar economice, culturale cu Franța. Gândiți-vă doar că legăturile dintre cele două țări a fost pus sub semnul întrebării doar de o singură divergență, nu știu, e ceva, e o adevărată nebunie. Suntem două sisteme integrate pe plan cultural, pe plan economic, legăturile noastre sunt prea puternice, deci toate acestea sunt false. Vicepreședintele Guvernului Di Maio a declarat de altfel că întâlnirea pe care a avut-o cu unii reprezentanții ai mișcării uh, vestelor galbene a fost o întâlnire pe care a avut-o în calitatea asta de lider al al unei mișcări politice. Deci, uh, intrăm aici într-o dimensiune a dialecticii politice, partizanatul. Bun, aici sigur se pot face alegeri discutabile, dar totdeauna legitime. Ce privește Venezuela, uh, s-a spus aici ceva <laughs> extrem de fals. Și anume că Italia susține pe Maduro, Italia nu vrea alegeri prezidențiale. A spus, eu am spus că nu-i grabă. <laughs> Declarațiile sunt exact pe dos. Maduro, regimului Maduro, nici de cum nu e sprijinit de Italia. Am declarat că alegerile prezidențiale nici Parlamentul European nu le-a recunoscut. Noi n-am trimis pe nimeni și nu considerăm absolut deloc că președintele Maduro are vreo legitimitate democratică. Vrem, ce, solicităm să se organizeze cât mai rapid alegeri prezidențiale libere democratice, transparente și cât mai rapid. Tocmai pentru că populația suferă acolo. Pur și simplu noi nu considerăm că se ajunge la un astfel de rezultat recunoscând ca președinte pe cineva care s-a autoproclamat președinte. Noi considerăm că așa ceva nu face decât să încetinească procesul care va duce la o soluție rapidă și democratică. Și S-a mai vorbit aici despre chestiuni economice. Și s-a vorbit despre faptul că, mă rog, am fost întrebat de ce Italia nu e atentă la o politică industrială. Noi am recunoscut importanța planului Juncker. A spus și eu, întotdeauna am susținut importanța unei politici industriale a Uniunii Europene. Uh, chiar am remarcat cât de important e un buget al zonei euro, chiar și cu funcție de stabilizare. Și eh, pentru a rămâne tot la teme de, legate de politici economice, politici sociale, eh, țara noastră, să știți că ni s-a spus că, uite că nu aveți creștere economică, atenție, atenție, că eh, trebuie să plătim conturi din trecut. Din păcate avem o grea moștenire. Poate e prea devreme ca să facem o evaluare a efectelor unui buget care acum conține măsuri care acum încă de-abia demarează. De-abia au fost puse în aplicare. Eu am spus că va fi o creștere economică în care va exista în cel de-al doilea semestru al lui 2019. Pentru că, în mod rezonabil, putem spune că politica noastră economică și măsurile adoptate de noi vor uh, putea să ajungă la viteză de croazieră în aceste prime luni. Păi, suntem atenți la sistemul de producție. Nu, nu este, cum a spus dumneavoastră, dacă spuneți că noi nu ne angajăm în, într-un plan de investiții, cum spuneam, e complet fals să afirme așa ceva. Noi suntem foarte activi în acest sens, vă spun doar că ieri, vă dau doar un exemplu, ieri subsemnatul a fost în trei regiuni ale sudului Italiei, unde creșterea economică uh, s-a împotmolit, unde nu există dezvoltare socială și am semnat trei contracte de dezvoltare în Basilicata, în Molize și în Sardinia. Deci eh, guvernul acesta are o abordare foarte practică, pragmatică și încearcă să susțină creșterea economică prin toate măsurile pe care le-a adoptat. Și venitul de cetățenie. Să știți că, da, putea fi o măsură doar asist- asistențială S-a vorbit mult de asta. Vorbesc despre mm, acest venit că a fost o întreagă dezbatere publică. E o măsură care putea fi doar o cheltuială, o risipire a resurselor. De fapt, nu, a fost concepută pe baza unui pact, un pact de uh, muncă, de formare, mecanisme de incluziune socială pentru a recupera pentru circuitul productiv multe persoane, vorbim de 5 milioane de persoane aflate în sărăcie care vor fi direct implicate, care în acest moment Uh, sunt pur și simplu în afara oricărui fel de mecanism uh, social, productiv, uh, nu au un loc de muncă. Deci, în conformitate cu articolul 3, alineatul 2 al minunatei noastre Constituții, Constituția italiană, deci aceste persoane nu au posibilitatea reală de participa la viața economică, democratică, politică, socială a țării noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie, signor președinte del Consiliu. Vă mulțumim, domnule președinte al Consiliilor Ministrilor Republicii Italiene. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre. Îmi cer scuze dacă uneori vi s-a vorbit pe un ton uh, pe care nu îl sprijin, dar întotdeauna în uh, hemiciclu, atunci când dezbaterile sunt animate, înseamnă că există mult interes față de subiectele discutate, mai ales când vine vorba de viitorul Uniunii Europene.